um, and welcome to what is our last full committee. Bună ziua, dragi colegi, și bun venit la această ultimă reuniune din timpul legislaturii acesteia. Știu că mulți colegi sunt plecați pentru că trebuie să facă campanie, foarte mulți alți colegi au alte chestii de de făcut. Uh, sper că însă vor veni mai târziu. Să începem cu punctul 1, adoptarea agendei. Văd că nu există obiecții. 2. Comunicările președintei. Prima comunicare este o veste bună. Săptămâna trecută am adoptat uh, instrumentul nou de dezvoltare în prima lectură la Strasbourg, 420 de voturi pentru, 146 împotrivă și 102 abțineri. Niciun amendament care fusese înaintat la plenară nu a fost adoptat. Aceasta înseamnă că poziția finală este cea pe care comisia noastră împreună cu comisia AFET au votat-o înainte. Ce se întâmplă acum? Probabil că nu știe nimeni, toată lumea știe, îmi cer scuze, Consiliul trebuie să-și stabilească poziția. O abordare parțială generală poate să fie posibilă înainte de sfârșitul președinției române Însă nu este foarte sigur încă ce se întâmplă. Structura și bugetul instrumentului însă trebuie să fie convenite mai târziu în cadrul CFM. Ceea ce înseamnă că dosarul va fi înaintat următorului Parlament, coraportorii vor trebui să fie fi, ori renumiți sau vor trebui să fie notat, numiți noi raportori ceea ce s-ar putea întâmpla înainte de pauza de vară sau nu. Apoi cele două comisii vor începe triloguri uh, sau nu, în funcție de rezultatele Consiliului. Însă noi am făcut tot ce am putut în acest Parlament și vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru eforturile pe care le-au făcut. A fost foarte greu să înaintăm aceste amendamente, să le facem să treacă și uh, a fost o negociere complicată. O a doua comunicare, zilele europene ale dezvoltării vor avea loc pe 19 iunie, din nou la Ture Taxi la Bruxelles, cu tema abordarea inegalităților, construirea unei lumi care nu lasă pe nimeni pe din afară. Din cauza alegerilor europene nu vom avea un slot special pentru deputații în Parlamentul European. De data aceasta, însă, deputații rămân deputați, în afară de poate cei englezi, dar oricum până pe 1 iulie deputații sunt în continuare deputații europeni, vor putea să participe pe bază de badge. Sunt convinsă că secretariatul vă poate ajuta să vă înregistrați. Înregistrările încep pe 8 aprilie și se închid probabil pe la jumătatea lui mai. Dacă doriți să participați, să nu uitați să semnalați dorința de participare. Nu mai am alte comunicări de făcut. S-ar putea să avem o comisie mixtă cu AFET săptămâna viitoare pentru ca să o audiem pe Federica Mogherini pentru o ultimă dată, iar coordonatorii vor discuta în această seară dacă se poate să ne întâlnim cu dumneai la Strasbourg să vorbim despre strategia globală. Aceasta ar fi și ultima noastră comisie comună înainte de uh, acest parlament, încheierea sa. Adoptarea proceselor verbale din 21-22 ianuarie, 7 februarie și 26-27 februarie 2019 sunt toate în dosarele dumneavoastră. Dacă aveți comentarii, vă rog să le faceți uh, la secretariat înainte de sfârșitul acestei reuniuni, pentru că altfel aceste procese verbale vor fi considerate adoptate. Punctul 4. Comunicări din partea Comisiei. Comisia dorește să facă vreo comunicare? Nu. Sau? Ba da, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, pentru că ați menționat aceste două comunicări înainte, au existat anumite întârzieri. Strategia pentru America Latină va fi adoptată la jumătatea lui aprilie și cea pentru Asia va fi adoptată la jumătatea lui mai. Mulțumesc foarte mult, foarte important pentru următorul Parlament. Sunt convinsă că secretariatul a notat Ideea e că aceste dosare, cred că se discută deja din 2017, să fie planificate sau măcar din 2018, în fine, acum vor fi puse pe ordinea de zi și mă bucur. Alte comunicări din partea Comisiei nu. Întrebări, n-am primit nicio întrebare pentru această reuniune, așa că putem să trecem direct la punctul 6 și anume o discuție cu privire la formul politic la nivel înalt al ONU cu privire la dezvoltarea sustenabilă. Mă bucur să-l salut pe Gaspar Fontini și colegii săi care poate să ne spună puțin despre ce se întâmplă cu aceste pregătiri pentru forumul la nivel înalt din iulie și summitul care va urma. O să avem un uh, forum uh, la nivel înalt în iulie și după aceea în septembrie la New York șefii de stat o să se întâlnească pentru prima dată din 2015 pentru a vedea ce se întâmplă cu obiectivele de dezvoltare sustenabilă. Pentru prima dată Uniunea Europeană va prezenta de asemenea o privire de ansamblu asupra felului în care se fac progrese pe aceste obiective la nivelul UE. Statele membre pot să-și prezinte măsurile, toate state membre cred că prezintă aceste, aceste obiective în uh, fiecare în parte, în afară de două. Astăzi însă vrem să discutăm despre un, uh, următorul raport de sinteză și vrem să avem un schimb de opinie cu DigiDefco cu privire la raportarea UE, care sunt uh, opțiunile pe care le avem, ce se întâmplă cu opțiunile. Parlamentul a votat în martie pe documentul de reflexie și noi am votat pentru opțiunea 1. Poate că puteți să ne spuneți dumneavoastră mai bine cum uh, avansați cu documentul de reflexie și cum vă pregătiți pentru aceste două evenimente din uh, vară. Aș vrea să mai clarific un lucru. Care este cel la care Uniunea Europeană își prezintă sinteza? În iulie sau în septembrie? Poate puteți să ne spuneți puțin ca să înțelegem procesul mai bine. Vom avea o delegație din partea comisiei noastre care va merge nu în iulie, la New York va merge în septembrie delegația Parlamentului, va fi o delegație comună împreună cu Comisia pentru Mediu, Envi, și poate și cu alte comisii asociate. Să vedem cine va merge și uh, aceasta vom putea discuta de-abia după alegeri, când vom avea noul Parlament. Așa că dau cuvântul Comisiei acum pentru ca să ne pună în temă. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, Linda. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vă prezint uh, puțin uh, care sunt uh, părerile noastre și cum avansăm cu pregătirile pentru raportul de sinteză, dar și pentru forumul de dezvoltare sustenabilă. Cred că vreți să spun puțin și despre acțiunile pregătitoare. Da, deci în pregătire facem două chestiuni. Cât, în primul rând aș vrea să vă întreb cât timp avem. Aveți timp, vă rog să folosiți cum doriți, aveți timp să, să vorbiți. Uh, Perfect. Ca să începem cu raportul de sinteză care urmează, ne-am angajat să facem acest raport despre felul în care implementăm consensul și agenda 2017. Vom avea o evaluare la patru ani când ne întâlnim de asemenea din nou la, în acest uh, forum politic ONU, uh, unde vom putea să prezentăm ce am făcut. Am pregătit raportul într-o manieră participativă împreună cu statele membre, pentru că tocmai ideea raportului este să prezentăm ce facem la nivelul UE, dar și ce fac statele membre împreună. Am fost în contact și cu dumneavoastră, am citit raportul dumneavoastră, am integrat uh, sugestiile pe care le-ați făcut și uh, în sugestiile pe care le-am întocmit. Suntem în procesul de redactare acum și sperăm să adoptăm acest raport comun de sinteză în aprilie pentru ca și Consiliul să poată să aibă timp să-l analizeze și noi să putem să prezentăm uh, rezultatele la uh, summitul, la forumul politic de la nivel înalt în iulie. Când am început munca la raport, am încercat să ne concentrăm pe anumite aspecte care sunt importante, cum ar fi, de exemplu, abordarea orizontală a multor uh, puncte, legătura uh, între mai multe puncte de pe agenda și am încercat să vedem unde este nevoie de îmbunătățiri. În momentul acesta ne aflăm în pregătire, după cum am spus, dar o să încerc să vă dau câteva informații despre mesajele pe care vrem să le transmitem. Cred că putem să spunem fără ezitare că, pe total, statele membre fac destul de multe în foarte multe țări. Adică, în aproape toate sectoarele uh, obiectivelor, putem să ne lăudăm cu destul de multe lucruri care s-au făcut și e important și să nu ne sfiim să spunem tot ceea ce s-a realizat. Cred că raportul va putea să sublinieze progresul de colaborare mai bună cu statele membre, cum am lucrat în trecut, cum putem să punem în aplicare mai bine, cum putem să interconectăm obiectivele, și cum am uh, introdus uh, îngrijorările legate de sustenabilitate în agenda noastră. Îmbunătățirile din uh, programele pe care le avem, nu vreau să excludem niciun program, abordarea inegalităților, o altă idee, promovarea păcii și stabilității și ce am făcut pentru a ne atinge angajamentele și obiectivele, cum am încercat să ne modulăm uh, contribuția în funcție de nivelul de dezvoltare al diferitei țări pe care o ajutam și cum am încercat să colaborăm cu ONU, cu alți parteneri care oferă ajutor pentru dezvoltare. Vedeți că sunt foarte multe aspecte pe care vom vrea să demonstrăm ce am realizat. Desigur, nimic nu este perfect, există anumite domenii pe care le vom vedea în raport în care se spune că putem face mai mult. Vom vedea ce facem cu aceste domenii, dar cred că se știe deja care sunt acele domenii la care e nevoie de o îmbunătățire. Pentru ca să ne putem uh, alinia mai bine uh, toate acțiunile cu uh, obiectivele de dezvoltare sustenabilă. E clar că procesul este în curs noi și statele membre încercăm să ne adaptăm uh, sistemul la toate domeniile la care trebuie să oferim rezultate, încercăm să facem mai bine. Am spus colaborarea cu statele membre, aici e un domeniu în care eu cred că ar trebui să, am, să insistăm pe progres pe viitor și raportul sublinează acest aspect. Vrem să ne structurăm dialogul cu țările noastre partenere și pe tema obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, pe programul de dezvoltare, pentru ca să vedem cum uh, cooperarea noastră poate să fie introdusă mai bine în uh, toate aceste acțiuni. Ajutorarea țărilor, dar și a noastră, pentru ca să se adapteze la colectarea datelor, la analiza datelor în cadrul noii structuri a obiectivelor, pentru că trebuie o adaptare în acest domeniu. Noi am dorit ca raportul să fie solid, dar și succint, să fie bine țintit și să fie ușor de comunicat. Sunt multe lucruri, într-adevăr, pe care încercăm să le întrunim aici. Structura va fi probabil una de 15 pagini, cu esențialul în aceste 15 pagini, cu structura care urmărește um, Agenda 2030 și la anexă mai multe fișe de analiză de la, SD, de la SDG 1 până la SDG 17. Este prima dată că întocmim un astfel de raport. Vom putea să încercăm să facem cât mai multe aici. Avem totuși capacitatea de a arăta impactul uh, obiectivelor, dar este destul de limitată. Însă vom da foarte multe exemple și bineînțeles că e vorba de un prim pas și sperăm ca el să se îmbunătățească și la următorul raport să putem să facem lucruri mai impresionante, să le adaptăm, să adaptăm și mai bine raportul la agenda și așa mai departe. Sperăm și că acest uh, raport comun cu statele membre să ne ajute să colaborăm mai bine cu ele. Vedem că e vorba de o parte a unui proces uh, important. După cum ziceam, vrem să prezentăm uh, concluziile raportului la summitul, la forumul din iulie. Lucrăm la o variantă acum și anume de a prezenta aceasta într-o uh, pentru a putea arăta efortul general al Uniunii Europene în implementarea Agendei 2030. Conținutul se va baza pe documentul de reflexie, pe obiectivele comune, dar și pe raportul Eurostat care va fi publicat în iulie. Raportul PCD pe care l-ați, l-ați văzut. Acesta va fi de asemenea o parte din care ne vom inspira și oricum încercăm să răspundem tuturor cerințelor din Agenda 2030. Dumneavoastră ați urmărit procesul iar uh, multe din uh, documentul, uh, multe din conținutul documentului comun de sinteză se regăsesc în propunerea noastră. Oricare va fi opțiunea pe care vom merge, va trebui totuși să ținem cont de implementarea consensului acesta obținut. Una din opțiuni se concentrează mai mult pe aspectele externe, ceea ce înseamnă că dacă adoptăm această variantă, aspectul extern va fi o parte mai mare. Aceasta e una din opțiuni. Ca să revenim la forumul de un alt nivel politic, e important să prezentăm raportul comun de sinteză și să arătăm și ce facem pentru ca să implementăm agenda 2030, pentru că în acest an, poli forumul politic la nivel înalt va fi unul delicat, dar și foarte important. De ce? Pentru că, în primul rând, e vorba de sfârșitul unui ciclu. Suntem la sfârșitul ciclului de patru ani, unde trebuie să vedem dacă am luat-o pe calea cea bună și către unde vrem să mergem pe viitor. Dar este și o revizuire a, um, a um, ceea ce ne-am propus prin acest forum. E clar că o parte din agenda s-ar putea să depindă de uh, parteneri care nu mai au același statut, nu mai participă la fel uh, ca înainte în agenda 2000, în, din 2015. După cum ziceam, anul acesta vom avea două forumuri, unul la nivel ministerial în iulie, unde vom face o revizuire a mai multor obiective, dar și Uh, vom analiza regulile la nivel național. Vom încerca să introducem aceste aspecte în uh, revizuire. Obiectivele pe care le vom discuta vor fi în domeniul educației, uh, ocupării, inegalității, clima, schimbările climatice, pace, societatea civilă și felul în care sunt implementate. Vom avea și o declarație politică, ca de obicei doar una singură, care va fi adoptată în septembrie, dar negocierile vor începe chiar acum și vor fi uh, cofacilitate de către Bahamas și Suedia. Va fi o declarație importantă, trebuie să evităm ca să se devieze de la începutul implementării agendei. Știți că anul trecut s-a votat împotriva rezoluției. E destul de delicat. După părerea noastră, ar trebui să avem o declarație politică, să nu redeschidem agenda convenită, ci să ne concentrăm pe uh, felul în care vrem să accelerăm implementarea pe viitor, pentru ca să dăm un impuls pozitiv la ceea ce încercăm noi să facem aici. Vrem să colaborăm cu dumneavoastră, cu statele membre și cu alți actori cu aceleași obiective în această direcție. Cred că pot să mă opresc aici dar mă bucur să vă răspund la întrebări și să analizăm ce domenii vă interesează. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, am câteva întrebări, dar poate să așteptăm pentru că știu că și colegii Marielo de Berg de la EAS are cuvântul acum, dorește să ia cuvântul, deci poate că puteți să explicați rolul SAE-ului în acest proces. Dumneavoastră vă concentrați mai mult pe diplomația politică a obiectivelor sustenabile, de dezvoltare sustenabilă și mi-e teamă că se redeschide discuția. Am văzut uh, anul trecut uh, ambasadorul SUA, care spunea că vroia să se revizuiască procesul. Deci uh, nu numai că se votează câteodată împotrivă, dar au vrut să revizuiască procesul ce puteți să ne spuneți și despre procesul în care se află SUA aici. Mulțumesc! Good afternoon. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună ziua tuturor! În ceea ce privește rolul nostru, cooperăm strâns cu Comisia și mai ales cu DigiDefco. Avem o analiză comună a mizei de anul acesta. Bineînțeles, 2019 este foarte important pentru a consolida sau a reitera Agenda 2030 și obiectivele de dezvoltare durabilă. Și uh, summitul din iulie pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, dar și summitul climatic din septembrie sunt evenimente importante. Este un an important pentru multilateralism uh, și un an important pentru noi toți de a arăta că multilateralismul aduce rezultate pentru cetățeni. Deci, acesta este contextul pe care îl avem în vedere și, de asemenea, faptul că implementarea ODD-urilor este o chestiune de credibilitate. Și asta și din perspectiva uh, unei uh, strategii globale. Știm că obiectivele de dezvoltare durabilă sunt un uh, element uh, um, orizontal din acest uh, punct de vedere. Cooperăm deci cu Comisia pentru raportul comun de sinteză privind sprijinul pentru obiectivele de dezvoltare durabilă care a venit la momentul respectiv pentru a sublinia contribuția Uniunii Europene. Aș vrea să subliniez de asemenea importanța de a folosi această oportunitate pentru a arăta atât progresele făcute cât și ce mai este de făcut um, atât pentru o mai bună colaborare între statele membre prin programare comună și implementare uh, comună Considerăm că este o cale concretă de a promova coerența și o voce unificată din partea Uniunii Europene. Deci astfel vrem să folosim această oportunitate pentru a coopera mai strâns și la fața locului, pe teren, și ținând cont de uh, rolul consolidat al agențiilor uh, ONU, odată cu reforma sistemului aferent, care ar trebui să ne ajute să sprijinim uh, și alte țări în atingerea obiectivelor lor în ceea ce privește ODD-urile. Am să mă opresc aici pentru moment. Mulțumesc foarte mult! Arnelit uh, este uh, cel care promovează cu mare ardoare ODD-urile în Parlament, deci are primul cuvântul. Mulțumesc! Uh, nu sunt, cum ați spus noastră, un fel de campion sau mare promotor, ci pur și simplu al ODD-urilor, ci pur și simplu îmi fac treaba de deputat au existat câteva oportunități uh, foarte importante. Și, în general, aș vrea să vă mulțumesc. Unitatea dumneavoastră de la Comisie a uh, depus uh, multă mm, presiune când s-a putut. Îmi amintesc foarte bine la o reuniune cu Franz Timmermans, Frederica Mogherini și cu comisarul Mimița și știu că am întrebat atunci, chiar vorbiți serios? Pentru că dacă chiar faceți asta, e revoluționar. Uh, de mai multe ori am auzit că nu am ajuns unde credeam că vom fi ajuns, unde ni s-a spus că vom fi ajuns. comisia în sine nu a uh, eliminat ceea ce trebuia să se întâmple, însă Parlamentul încă nu știe știe că există aceste ODD-uri, multe comisii nu au abordat acest subiect. Cred că am avut multe rapoarte privind uh, ODD-urile, dar este, mai sunt și alte domenii foarte importante, finanțele, bugetul, comerțul. De-abia ajungem să le discutăm, însă nu am ajuns unde doream să fim. Iar Parlamentul întreg ar fi trebuit să ad- adopte asta. Am văzut când um, am avut reuniunea cu parlamentarii naționali, mulți dintre ei veneau din domeniul dezvoltării, dar este un, ceva ce ține de domeniul științei, dezvoltării uh, și nu numai de dezvoltare. Deci, tocmai de aceea ne-am bucurat să auzim că, de exemplu, Finlanda este un uh, foarte bun exemplu că lucrurile uh, se mișcă Uh, este și vorba de raportarea uh, în Uniunea Europeană uh, și sunt uneori anumite, și acestea sunt părți ale puzzle-ului. O altă parte din acest raport este faptul că, în general, lucrurile merg bine. Politicile sunt coerente și preluăm multe lucruri. Însă, uh, mă întreb, includeți Parlamentul cu toate eforturile pe care le facem aici? Mai exact, am avut, uh, am avut eforturi pentru a duce la oaltă ODD-urile. Am avut o reuniune uh, Envi și AFET pentru diplomația de mediu. Am avut acea chestiune a lanțului de aprovizionare în textile și acolo am pus accentul pe ODD-uri. Deci întrebarea este simplă. Ați uh, monitorizat, ați uh, inclus toate, parlament, toate rapoartele Parlamentului um, care includ referiri la ODD-uri? pentru că sunt uh, poate uh, surse de inspirație pentru uh, alte state membre, alte state sau alte regiuni. Um, am inclus asta, deci, în mai multe um, dosare și la grupul uh, Uh, social-democrat uh, am inclus în strategia noastră generală aceste uh, obiective de dezvoltare durabilă. Deci poate impactul la nivel național este interesant, dacă ar putea fi inclus în raport. Și am vorbit cu Franz Timmermans în această reuniune și, și, pe care am avut-o și a spus că el, dacă va fi președinte al, comi- al comisiei, va include asta în toate portofoliile uh, com comisarilor. Nu știu dacă domnul Weber uh, a spus ceva similar uh, sau și-a asumat un angajament similar, dar ce este iarăși important este că suntem imediat după alegerile europene Există um, discuții referitor la uh, includerea din partea viitoarei um, Comisii Europene a acestui uh, subiect. Încă o dată vă mulțumesc pentru eforturi și pentru buna cooperare. Aș include aici și uh, personal al Parlamentului European, precum Cristian, care e aici întotdeauna, dar și delegația noastră europeană de la New York, care ne-a uh, sprijinit uh, să ajungem uh, la uh, New York, dar mulțumesc și SAE. Mulțumesc, Enrique Guerrero. Gracias. Mulțumesc. O să vorbesc în spaniolă, prin urmare o să aveți nevoie de căști. Dacă nu, pot să vorbesc și în franceză, dar totuși aș prefera spaniola. În primul rând, Mulțumim pentru informații, pentru eforturile pe care le faceți. Ce faceți dumneavoastră nu se referă neapărat la măsuri pentru îndeplinirea de obiective, ci mai degrabă evaluarea situației în care ne aflăm. Însă, evaluarea este până la urmă o primă măsură, pentru că evaluarea este cea care ne arată uh, în ce situație ne aflăm, ce trebuie să folosim pentru a avansa către îndeplinirea obiectivelor noastre. Prin urmare, o bună evaluare reprezintă practic punctul de pornire dacă vrem să îndeplinim ceea ce ne-am propus. Ceva pentru care avem mai puțin de un deceniu la dispoziție. La începutul intervenției dumneavoastră ne-ați spus că această primă evaluare, pe care o vom repeta odată la patru ani, că există multe elemente care țin de o bună istorie. E un lucru bun care trebuie să ne bucure. Însă, pe lângă intervenția lui Arn, care a fost una detaliată, pentru că este familiarizat cu subiectul, aș semnala și eu două probleme esențiale. În primul rând, dacă e să fim realiști, Există în afara Uniunii Europene o sarcină de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare eh, durabilă la nivel global. Este o sarcină absolut enormă. Este bine, este bine că ne-am asumat acest eh, angajament, că am ales o orientare, dar știm că o să fim foarte departe de a atinge obiectivele durabile de dezvoltare în multe părți ale lumii peste următorii 10 ani. Și al doilea element are de-a face cu ordinea internă a Uniunii Europene, unde avem o capacitate de a acționa mult mai mare. Eu cred că pe măsură ce ne apropiem de anul 2030, când se va face evaluarea la intervalul acela de 4 ani, precum și evaluarea pentru intervalul de 8 ani, o să ajungem la concluzia că există țări care practic și-au îndeplinit obiectivele și în același timp există și țări care sunt destul de departe sau că există obiective pe care le-au îndeplinit practic toate țările și alte obiective care sunt atinse doar de un număr foarte mic de țări. În această situație, răspunsul uh, care vine separat din partea fiecărui stat nu este suficient. Uniunea Europeană trebuie să aibă un angajament la nivel european dacă vrem să sprijinim, să ajutăm țările care nu își pot îndeplini aceste obiective de dezvoltare durabilă la timp. Există instrumente printre care ceea ce a spus Arn și anume Comisia Europeană, următoarea Comisie Europeană, trebuie să transforme obiectivele durabile de dezvoltare într-o strategie europeană și nu în 27 de strategii adunate sau poate 28, pentru că până la urmă nu știm cât o să rămânem. Și acesta este un element pe care Comisia îl va avea în vedere, asta în primul rând, și în al doilea rând, dat fiindcă n-am putut introduce ca element director în CFM pentru următorii șapte ani, avem doar trei ani, mai rămân încă trei ani pentru a face un efort cu adevărat mare, astfel încât țăria X sau Y, care a pornit uh, dintr-o situație mai rea și trebuie deci să facă un efort mai mare, să se bucure totuși de sprijin, de solidaritate. Vin din Spania și noi am traversat anii 80 și anii 90 cu experiența fondurilor de coeziune ca un stimulent uh, care a fost dat pentru dezvoltarea multor țări, printre care și țara mea. Și încă la finele următorului deceniu mai e nevoie de 3-4 ani suplimentari, astfel încât cu un efort uh, în plus să fie ajutate țările care totuși au rămas în urmă. Thank you. I just have a, a kind of... Mulțumesc. Colegii au adresat întrebări destul de cuprinzătoare. Eu am o întrebare practică. Vorbim despre aspectele externe, dar cum vor fi integrate aspectele interne în toate acestea în iulie? Văd colegi de la Comisia de Mediu. Uh, am încercat uh, foarte mult în acest Parlament ca și ceilalți colegi să fie interesați. Există o abordare comună la Comisie? Doar, uh, aș vrea doar, uh, înțeleg ce se întâmplă la nivel extern, dar va exista și un raport intern în uh, iulie în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă? Deci, iată, multe întrebări. Cine dorește să înceapă? So first to, yeah, to start uh, clarifying, yes, this pentru a clarifica lucrurile. În raportul comun de sinteză vorbim despre partea externă. Vorbim despre consens, despre ceea ce vom face la nivel extern pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Este o parte importantă, dar bineînțeles nu este totul este probabil și cea mai dificilă parte. Este o agendă enormă, iar la nivel extern, probabil, uh, pe lângă tot ceea ce avem de făcut la nivel extern, foarte dificil este și uh, ce uh, trebuie să facem la nivel intern. Facem asta cu Comisia, dar și cu statele membre avem uh, foarte multe politici în fiecare sector posibil, trebuie să integrăm Agenda 2030 în toate acestea. Există multe căi pentru a o face. S-au existat, uh, s-a reflectat mult la cum ar urma să acționăm, uh, ne-am consultat și cu societatea civilă în acest sens, iar rezultatul a fost documentul de reflecție al Comisiei. Și cred că acesta subliniază foarte bine problemele și eventuale opțiuni pentru a le rezolva. Deci, ă, asta este analiza noastră ă, și considerăm că următorul Parlament, următoarea Comisie va trebui să, vor trebui să decidă. Și ă, vom avea o nouă strategie care va înlocui strategia 2020 cu care va veni uh, noua comisie. Avem diferite niveluri de ambiție, în aceasta există posibilitatea de a combina diferite opțiuni, există multe mize importante. Întâi, cât vrem să fim de ambițioși în ceea ce privește a um, face tot ce facem prin structura agendei 2030, în ce măsură putem face asta împreună cu statele membre, cum facem să integrăm într-o singură strategie sau să avem 27 plus 1 um, strategii, deci um, nu este ușor de decis și cred că următorul Parlament și următoarea Comisie vor fi uh, cele care vor, uh, cei care vor uh, decide asta. Pentru a vă răspunde la ultima um, întrebare, nu răspund în ordine, dar sper să fi răspuns la toate întrebările până la final. Ideea este să avem uh, nu un raport a tot ceea ce am făcut, ci dacă vă uitați la raport, există două anexe care se uită la ce am făcut în trecut. Uh, una se referă la o evaluare a ceea ce s-a întâmplat uh, sub Comisia Juncker și una uh, obiectiv cu obiectiv. Acesta va fi uh, conținutul uh, pe, pe care ne vom baza pentru a ne prezenta acțiunilor. În plus, vom avea noul raport Eurostat, care va fi publicat mai devreme în iulie. Cooperăm uh, cu Secretariatul General pentru a avea o prezentare comună aici. Deci mai lucrăm la asta, dar uh, ideea este să avem un uh, eveniment unic în care să prezentăm totul în mod coerent. În ceea ce privește partea externă da, putem spune că este foarte ambițios să atingi uh, toate aceste obiective până în 2030 pentru toate țările este un obiectiv foarte ambițios. Important însă este că la nivel colectiv toate țările de pe planeta asta au căzut de acord referitor la o viziune a destinației înspre care trebuie să ne îndreptăm. Noi avem două roluri. Întâi să arătăm că ne facem treaba acasă și cred că multe uh, state la New York se vor uita uh, la asta, vor fi cu ochii pe noi și apoi mai avem o altă obligație, o altă datorie și anume să ajutăm alte țări să, să își atingă propria, propriile obiective. Și aici am făcut două lucruri. Întâi, am zis să vedem dacă este o agendă comună Vrem ca, agen, uh, ca politicile noastre externe și politica de dezvoltare să ne ajute să, ating, să, ajute să atingem aceste obiective. Și rezultatul a fost acest consens. Asta am încercat să facem cu consensul. Iar apoi să spunem că da, agenda este pentru toată lumea, viziunea comu- uh, comună privind cooperare de dezvoltare nu trebuie să se refere numai la cooperare dezvoltare la nivel european cu alte state, ci și la nivelul uh, statelor membre și acțiunile lor. Acum, uh, ce încercăm să facem uh, este să vedem, să, fac, să punem în aplicare asta în tot ce facem. Dar și asta am făcut deși prin acest raport, dar nu este singurul lucru pe care îl facem. Încercăm să includem asta în, dial- în programele noastre, în negocierile pentru acordul post-Cotonou, încercăm să includem asta în raportarea, în mecanismul nostru de raportare pentru a putea arăta ce facem uh, în noul limbaj comun al obiectivelor și țintelor. Am adaptat uh, cadrul uh, pentru rezultate pentru a introduce criterii și ținte de, ce țin de obiectivele de dezvoltare durabilă. Asta facem. Și când spun că încă n-am terminat, uh, nu, n-am terminat, încă nu am ajuns unde doream să ajungem. În ceea ce privește raportul comun de sinteză, am încercat să reflectăm uh, pozițiile Parlamentului în acest raport, da? Uh, de altfel, raportul este unul comun, bazat pe consens am încercat să fim sintetici, 50 de pagini, ce facem noi, ce, fac ce, ce fac statele membre. Nu vom reuși să includem tot, să fim exhaustivi, dar vom încerca să îl facem cât se poate de reprezentativi și să alegem lucruri care se comunică ușor și care transmit uh, ce facem. Nu vă pot promite că totul va fi inclus, însă vom încerca să transmitem uh, o imagine potrivită a ceea ce facem. De asemenea, facem o raportare pentru trecut, deci pentru următorul CFM, care în momentul de față este pur ipotetic, nu putem să raportăm mare lucru. Sper că vom putea raporta multe lucruri pozitive în noua comisie, dar în momentul de față nu putem face asta. Și cred că cu aceasta v-am uh, răspuns la întrebări. În regulă, spune doamna președinte, va, vor fi două reuniuni importante în vară, iar acest uh, parlament va fi uh, implicat. Cred că am lăsat un fel de cadru, moștenire, astfel încât mai multe comisii să fie implicate. Și sper că asta va deveni situația obișnuită, cum spune și Arne. Mulțumesc, Gaspar, și mulțumesc întregii echipei de la SAE care au cooperat cu noi atât la consens cât și acum privind obiectivele de dezvoltare durabilă și sperăm că vom putea vedea în următorii 5 ani rezultatele acestei munci. Cum spunea și Enrique, e multă muncă de făcut. Însă e singura cale, singura direcție în care putem uh, merge. Să mergem înainte. Putem să mulțumim Comisiei pentru prezența astăzi, mulțumim. Și SAE. I should say to them and to la șase și jumătate avem o recepție pentru comisia noastră, deci toți cei care sunteți aici, reprezentanții comisiei, oaspeți, sunteți invitați. Văd acum că avem mulți oaspeți alături de noi. Prin urmare, aș vrea să vă urez în primul rând bun venit în comisia noastră. Însă mai avem un punct înainte să ajungem la punctul ce vă interesează pe dumneavoastră. Sper să puteți avea un pic de răbdare, pentru că acum ne ocupăm de punctul 7, situația umanitară în Africa de Sud, cu Malawi, Mozambique și Mozambic și Zimbabwe după ciclon. Mulți dintre dumneavoastră probabil au văzut cu groază ce s-a întâmplat cu uh, acest fenomen meteo. A, cauzit, a cauzat mari pierderi, alunecări de teren în Mozambic, ma, întregi sate din uh, regiunile afectate au fost acoperite de ape sau chiar inundate de tot Ciclonul s-a mutat apoi spre Zimbabwe, spre vest, în provinciile Manicala și Masvingo. Numărul de decedați este 47 de persoane în Mozambic, 154 în Zimbabwe și este cel mai mare dezastru cauzat de climă în această parte a terei. Toți ochii sunt acum îndreptați către răspunsul umanitar de urgență, însă trebuie să avem în vedere și răspunsul pe termen lung. Au dispărut uh, recolte, au fost pierdute vieți omenești. Știm că multe dintre aceste țări au probleme deja, aveau probleme înainte acestor uh, inundații care vor duce și la multe boli. Am văzut un răspuns în interval de doar câteva ore din partea Comisarului European, odată ce s-a produs acest ciclon, și Dominic Albert, uh, șeful unității pentru Africa uh, este prezent astăzi aici pentru a ne spune ce putem face. Tot ce ne stă în putere o vom face. Doamna Albert, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vă fac o scurtă prezentare a situației și apoi o să vă prezint și răspunsul dat de Uniunea Europeană până acum și care sunt următorii pași la care ne gândim. Ce puteți vedea pe ecran este o imagine, o fotografie făcută de unul dintre experții noștri într-un zbor de recunoaștere imediat după ce ciclonul a ajuns în Beira, în Mozambic. Cam așa arăta orașul la momentul respectiv. Bun. Nu vorbim doar despre Mozambic, vorbim și despre Malawi și Zimbabwe. Ciclonul a lovit în 14 martie în Mozambic și a continuat apoi să se îndrepte spre est, înspre Zimbabwe. Au urmat niște uh, ploi puternice în Malawi și Mozambic și alături de ciclonul acesta s-a ajuns la inundații foarte mari în cele două țări. Impactul este destul de clar pe măsură ce apar uh, rapoarte și informații. Situația din Mozambic um, ne arată că există peste 500 decese în Mozambic, 700 90.000 de oameni sunt afectați de ciclon și de inundații, 141.000 au primit adăpost. Guvernul Mozambic a declarat urgență națională și persoanele care au avut de suferit de pe urma ciclonului. Uh, nu doar persoane au fost afectate, ci și terenuri agricole, peste un jumătate de milion de arii de terenuri agricole. Accesul la apă este problematic în diverse localități care au fost afectate de inundații. Beiha inițial a fost foarte afectată în ceea ce privește distrugerea infrastructurii, uh, cum ați văzut în imaginea anterioară. Însă infrastructura, reparațiile la infrastructură au fost uh, începută foarte repede, serviciul um, căile ferate funcționează, la fel și aeroportul și portul, 100% funcționale. În Malawi, inundațiile au dus la un număr mare de persoane strămutate intern, 86.000 de persoane au fost strămutate și peste 800 de mii de persoane afectate. Guvernul a declarat și aici o stare de urgență națională. Situația se îmbunătățește. Toate zonele afectate de pe malul de est, la care se putea ajunge doar cu barca până pe 22 martie, acum uh, sunt accesibile pe drumuri. Zimbabwe 181 de decese, 330 de persoane dispărute, până la 270.000 de oameni afectați și aici președintele a declarat starea de dezastru. Evaluările continuă în Zimbabwe și accesul rămâne principala problemă. De aceea e și dificil ca situația să fie cu adevărat evaluată, pentru că s-au adus daune mari infrastructurii, și ciclonul a afectat o zonă unde existau deja mari probleme legate de securitatea alimentară. Răspunsul imediat al Uniunii Europene, DG ECO, a trimis acolo un număr de experți umanitari și ofițeri de informații în cele trei țări pentru a avea o imagine cât mai clară asupra situației, cât mai repede posibil. Serviciul de gestionare a situațiilor de urgență UE Copernicus a fost activat imediat. E un serviciu care generează hărți. Au fost generate peste 50 de hărți care s-au dovedit a fi foarte utile pentru guvernele țărilor afectate, pentru că ei au ajutat să elaboreze și să implementeze intervențiile. Comisia a mobilizat fonduri suplimentare pentru a răspunde aceste urgențe cu rapiditate, 3,5 milioane, cu 2 milioane alocate Mozambicului, 1 în Malawi și o jumătate de milion în Zimbabwe. Accesul a fost pus pe logistică, una dintre principalele nevoi ce a fost identificate, precum și asistență multisectorială pe lângă sprijinul oferit uh, Crucii Roșii din Malawi și Mozambic, care este o organizație ce s-a implicat foarte puternic încă de la început în răspunsul la această situație. Acesta este elicopterul nostru cu asistență în Zimbabwe, în zonele inaccesibile, după ce a trecut ciclonul. Acesta este un modul pentru purificarea apei implementat prin mecanismul UE de protecție civilă. Sprijinim și Crucea Roșie din Spania, care acționează în Mozambic și care lucrează îndeaproape cu Crucea Roșie din Mozambic pentru a promova măsuri de igienă în locuri unde există persoane adăpostite, cum ar fi școlile. Probabil știți că holera începe să se manifeste, deci e foarte important să se lucreze la genul acesta de promovare a igienei. Oamenii care acum uh, sunt adăpostiți în școli trebuie să se întoarcă acasă cât mai repede, astfel încât școlile să-și poată începe activitatea. Dar sunt totuși mulți oameni care au pierdut absolut totul. Aceasta este o intervenție a echipei medicale de urgență alături de reprezentanții Ministerului de Resort din Mozambic, care dă, un reprezentant care dă aici un interviu. Aici utilizarea de drone și echipamente de WFP pentru a evalua daunele și situația în zonele în care oamenii trebuie să se întoarcă, pentru a ști dacă se pot întoarce acasă și dacă au uh, acces camioanele umanitare. Aici avem un exemplu a intervenției unei echipe europene de intervenție. Aceasta este o echipă portugheză cu pompieri care eliberau uh, drumurile de copaci căzuți în primele zile după ce a fost declarată starea de urgență. Există și o echipă medicală din Portugalia ce s-a deplasat acolo. Ce e interesant de știut este că pe de o parte avem răspunsul umanitar, pe de altă parte avem și răspunsul de protecție civilă UE. Mecanismul de protecție civilă a fost uh, activat de guvernul Mozambicului. Există asistență oferită prin intermediul acestui mecanism european și există mai multe module Uh, spitale de teren, uh, module de purificare a apei, echipe medicale cu intervenție de urgență, dar și aspecte ce țin de internet, telecomunicații. Vorbim deci despre 9 state membre UE care oferă asistență prin mecanismul de protecție civilă și Comisia a trimis acolo o echipă formată din 11 persoane și doi ofițeri de legătură pentru a oferi sprijin uh, echipelor de intervenție și guvernului Mozambicului. Răspunsul nu s-a încheiat, prin urmare, odată ce se încheie, vom face evaluarea că există o serie de nevoi care încă mai um, se manifestă și anume plase de țânțari, uh, truse de igienă, truse pentru bucătărie, solare. Prin urmare, este nevoie de un răspuns multisectorial, adăpost, apă, igienă, asistență alimentară. Există clusterul WASH, care a confirmat că în ceea ce privește capacitățile de purificare a apei suntem în regulă lucru posibil datorită mecanismului de protecție civilă UE care a acționat în acest sens. Dar fiindcă mulți oameni ar trebui să-și părăsească locuințele, trebuie să avem în vedere și aspecte ce țin de protecție, pentru că oamenii sunt adăpostiți în locații temporare și există riscul violențelor sexuale și de gen, Copiii au fost separați de părinți, există și persoane vârstnice sau cu dizabilități care au nevoie de un răspuns adecvat. Care sunt provocările actuale? Holera s-a manifestat deja, a fost declarată în Beira. Poate nu doar în Beira, există multe cazuri, a ceea ce numim diaree acută, posibil să, ducă, să fie un semn al holerei. Malaria este și ea o problemă. În Zimbabwe, ciclonul acesta a venit pe fondul unei situații deja dificile legate de malnutriție și insecuritate alimentară, deci nu a făcut decât să complice și să înrăutătească lucrurile și mai mult. lucrurile nu se vor îmbunătăți în următoarele luni, fiindcă sunt uh, recolte care au fost distruse de inundații și mai mult, având în vedere că tocmai se apropia timpul recoltei, așa că insecuritatea alimentară va crește și mai mult. Școlile și-au întrerupt activitatea, dar fiindcă acele clădiri sunt folosite ca centre pentru a adăposti persoanele evacuate, dar trebuie să își înceapă activitatea școlară cât mai repede. Și pe ansamblu, chiar dacă aflăm lucruri pe măsură ce trece timpul, sau tocmai pentru că aflăm lucruri pe măsură ce trece timpul, vedem că numărul persoanelor afectate crește. Așteptăm informații suplimentare pentru a ne schimba analiza. Ce înseamnă în ceea ce privește următorii pași? pentru noi. Vom trimite în continuare misiuni de protecție civilă. Există mai multe echipe care urmează să meargă acolo. Din punct de vedere umanitar, evident că eforturile trebuie să continue pentru a lua în considerare și răspunsul oferit de până acum și nevoia de a îmbunătăți bunăstarea oamenilor și, pe termen mediu și lung, Trebuie să avem și misiuni de reabilitare și redresare. O să începem cu evaluarea nevoilor post-dezastru, programe pentru a crește rezistența la riscuri cauzate de climă și dezastre naturale, pentru că se vor mai produce pe viitor și, sigur, construcții mai bune. Mulțumim foarte mult pentru deschiderea acestor pași. Enrique Guerrero este raportor pe chestiuni umanitare și cred că vrea să spună câteva cuvinte. Inclusiv este vicepreședinte. Da, mulțumesc pentru inform- mulțumim pentru informații tot ce am auzit aici îmi produce o stare foarte neplăcută și cred că acest lucru este valabil pentru noi toți, pentru că iată cum un dezastru natural de amploare a acestuia de care vorbim, totuși generează un nivel relativ redus de interes în țările noastre, în țările din Uniunea Europeană și în general la nivel global. Dacă avem de-a face cu un atac terorist în orice țară, inclusiv în țara mea, în Spania, să zic, unde uh, din nefericire, evident, pentru că e un lucru rău, dar să spunem, din nefericire se constată patru morți, totul se transformă într-o știre la nivel mondial, cel puțin o știre foarte importantă în țările noastre. Pe când aici, iată că vorbim de mii de morți, uh, ca urmare unui ciclon și totuși uh, știrea aceasta e privită ca și cum ar fi ceva absolut uh, normal care se întâmplă și n-am fi putut face absolut nimic să evităm situația sau să o împiedicăm, poate, pe viitorul apropiat. Când vedem aici cifrele pe care tocmai le-am văzut, trebuie să înțelegem că, de exemplu, doar în Malawi există un număr de persoane afectate egal cu aproape toți refugiații care au intrat în Uniunea Europeană în 2015 și lucru care a dus la o mare criză în Uniunea Europeană. Pe când în acest caz, în trei zile, într-o singură țară, avem același număr de persoane care au avut de suferit de pe urma ciclonului. Și ca de fiecare dată, dezastrul a venit să se adauge unor condiții deja dezastruoase, dezastre în domeniul sanitar, cauzate de un sistem sanitar uh, foarte prost sau chiar inexistent, dezastre în educație, pentru că vorbim de sisteme de educație la care nu au, sau cel puțin nu aveau acces, zeci de mii de copii, asta înainte de dezastru. Am văzut că dezastrul s-a produs și în agricultură și acestea sunt țări care chiar înainte de ciclon aveau mari probleme pentru a reuși să alimenteze, să hrănească pe toată lumea. Vestea bună din tot ce am auzit este că există mișcări de solidaritate ce s-au concretizat foarte repede în aceste țări, nu suficiente din punct de vedere cantitativ, dar totuși cu mare curaj din perspectiva solidarității și ajutorului pe care îl dăm. Iată că într-o parte apare o echipă a Italiei, Crucea Roșie Spaniolă, după care vezi că mai vine și o echipă din Portugalia de intervenție. Eu cred că toate aceste lucruri ne arată că există și elemente pozitive. Însă, din perspectiva amplorii dezastrului, este clar că fondurile pe care le-am mobilizat și încă așa de urgent servesc, așa cum se spune în spaniolă, ca să punem o cusătură pe o rană care s-a produs pe un corp deja într-o stare proastă. Și așa ajungem la următorii pași, pe care i-ați menționat și dumneavoastră. Trebuie să stabilim un nivel minim de asistență sanitară, trebuie să garantăm o producție agricolă la un nivel minim, trebuie să vorbim și de refacerea spațiilor de educație distruse și toate aceste lucruri ne arată că acțiunile de redresare și refacere trebuie lansate imediat. Adică nu este vorba doar de a răspunde crizei cu apa sau holerei, care evident că sunt cele mai urgente și necesită intervențiile cele mai urgente, dar trebuie să înțelegem că avem de-a face cu o criză așa de mare uh, încât ea se va face simțită acolo uh, ani de zile și trebuie să avem în vedere o strategie pentru pregătirea uh, cooperării cu Africa și mai ales cu aceste țări din perspectiva Uniunii Europene. Și poate uh, dacă mai permiteți, 45 de secunde, nu mai mult, aș vrea să vă spun că probabil aceasta este ultima mea intervenție în Parlamentul European. Sunt în Parlament de 10 ani, am fost membru al Comisiei de Dezvoltare în toți acești 10 ani, la început ca suplean, pentru că eram titular în AFCO, dar iată că deja de șapte ani și jumătate sunt membru titular al Comisiei pentru Dezvoltare și cred că, alături de ceilalți colegi, am contribuit și eu la ajutoarele oferite pe durata deza- pe dezastrele care s-au manifestat, mai ales în ultimii cinci ani în lume. Vreau să-mi exprim mulțumirea, vreau să o adresez mulțumiri membrilor acestei comisii, care au fost întotdeauna deschiși, să oferim cât mai mult ajutor posibil lui Manuel Manrique, în primul rând, pentru că ne vorbește despre chestiuni umanitare, și nu doar pentru că este din Spania, ca și mine, și vreau să mulțumesc tuturor membrilor comisiei. Întotdeauna am spus că vorbim de o comisie specială în care există diferențe de ideologii, Uh, care se resimt foarte dur în alte comisii, dar aici totul se estompează și vreau să mulțumesc și reprezentanților comisiei, Serviciului de Acțiune Externă, pe unii dintre ei cunosc direct pentru că am lucrat uh, bine, de exemplu Renault, care este astăzi alături de noi și pe viitor, nu o să fiu aici, dar o să încerc să ajut în măsura posibilului pe subiecte de care ne-am ocupat în comisia noastră. Enrique, mi-ai spus că trebuie să pleci la patru și jumătate pentru că mergi într-o misiune mâine. O să ne fie dor de tine. Eu nu o să fiu aici, dar colegii mi-au spus că o să le fie dor de Enrique. Și acum, când ai făcut prezentarea, ai atins exact uh, centrul problemei. Vedem niște cifre care ne, ni se provolesc în cap de peste tot, uh, cu morții din Mozambic și așa mai departe, dar acestea nu sunt doar cifre, sunt oameni care trebuie să se bucure de atenția noastră și e adevărat că Parlamentul este foarte atent la astfel de, de chestiuni și exact asta faci tu, întotdeauna areți exact care sunt chestiunile de care ne putem ocupa concret, nu doar lucruri ce nu pot fi evitate. Eh, de 5 ani de când eu lucrez în Parlament, ai fost un raportor fantastic pe chestiuni umanitare, întotdeauna ai dat o vadă de compasiune, de înțelegere și întotdeauna te-ai asigurat că răspundem așa cum trebuie. Deci aș vrea să reținem aceste aprecieri la adresa lui Enrique, un politician exemplar în Parlamentul European și înainte de asta în Spania. Mulțumim, Enrique, foarte mult! I mean, we will be here tonight, so we can't thank him nu o să fie de seară alături de noi, așa că nu o să-i putem mulțumi atunci, am făcut acum. Judith Argentini, următor vorbitor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim pentru că ne-ați prezentat măsurile de urgență uh, puse în aplicare de statele membre și Comisia Europeană. În anul 2000, când îmi începeam cariera, într-un ONG pentru dezvoltare că um, ne-am confruntat și noi cu o mare inundație ce a afectat Mozambicul la data respectivă și acum, după 19 ani, vorbim de o inundație similară. Ar fi ceva de spus despre schimbări climatice, despre nivelul de pregătire? Pentru că dacă o țară suferă astfel de inundații masive odată la 20 de ani, păi înseamnă că e destul de greu să evolueze. Vă puteți gândi poate la această chestiune și să ne dați niște detalii în plus. Aveți și o privire de ansamblu asupra situației post-dezastru. Ne bucurăm că există ajutor de urgență. Dar ce se va face cu privire la continuarea dezvoltării țării? Mi se pare că urmează în septembrie sau octombrie să aibă și alegeri parlamentare, dacă nu mă înșel. Uh, și asta cred că sunt niște pași enormi în urmă făcuți în evoluția acestor țări și în special a Mozambicului. Ați vorbit și despre Zimbabwe, unde există mari mișcări uh, din ianuarie datorită creșterii abrupte a prețului la combustibil, pe lângă tot ce ne-ați descris dumneavoastră ca dezastru. Găsiți paralele cu Mozambicul? cum o problemă poate e înlănțuită de cealaltă, dar despre Malawi ce ne puteți spune? Pentru că mi s-a părut că țara respectivă a avut și ea de suferit. suferit. Mulțumesc! Mulțumim! Îi mulțumim și lui Judith! Avem, iată că, o succesiune de intervenții, de ultime intervenții. Ai făcut foarte multe lucruri legate de minereurile din zonele de conflict, și ai fost foarte fermă când, pentru a te asigura că urmărim ce face executivul, unde merg banii pentru dezvoltare, fără să ne implicăm inutil emoțional. Deci vrem să-i mulțumim și lui Judith Sargentini, care, dacă nu mă înșel, e și ea de 10 ani în Parlament și care se retrage acum. Și unul dintre noi membri, vicepreședintea noastră, doamna Vescaper, are cuvântul. Thank you. Tämä eteläisen Afrikan luon... Mulțumesc! Această catastrofă naturală din uh, Africa Sudică este un lucru care ne mărmurește pe toți. Ar trebui să se vadă acțiuni în politica noastră după aceea. Sunt de acord că un atentat terorist întotdeauna aș face mai mult loc în uh, mass media decât această catastrofă în care au murit aproape de o mie de oameni. Am o întrebare însă. Vreau să știu dacă ajutorarea pe care a dat-o Uniunea Europeană până acum în uh, mijloace financiare este suficientă. Și o întrebare concretă. Trebuie majorat uh, ajutorul nostru financiar și este posibil să-l creștem. Apoi, altceva, reconstrucția va fi o sarcină foarte importantă, un proiect foarte amplu. Câți ani vom trebui să lucrăm la acest proiect? Cât de mare va fi acest proiect de reconstrucție? Ce estimați dumneavoastră? Thank you. And last but not least, Mulțumesc, Arneliț, în final. Într-o frază aș dori să subliniez uh, contribuția extraordinară a lui Enrique și a doamnei Sargentini. A fost o mare plăcere, am învățat și eu de la Enrique foarte multe în calitate de deputat în domeniul ajutorului umanitar. Mulțumim foarte mult pentru abordarea generală, pentru cât de mult v-ați implicat și mai vreau să vă pun o întrebare, nu vreau să uh, mă repet, încotro mergem. Pentru mine e o chestiune de politică. Aici, în Parlamentul European, de la Comisia Envi și de la Comisia uh, AFET, vorbim despre diplomația climatică. E vorba de un concept care a fost deja introdus de Germania și de Suedia, care încearcă să se apropie de uh, Națiunile Unite pentru a introduce un mecanism care să ne facă să înțelegem uh, schimbările climatice într-o anumită zonă și să ne ajute să înțelegem ce e de făcut pentru a preveni complicațiile um, pe care le aduce cu sine o situație ca aceasta. E foarte nefericită coincidența că s-a întâmplat această catastrofă chiar acum. Am avut uh, o concluzie a Consiliului despre uh, diplomația apei și aș vrea să vă pun o întrebare de politică către SAE și către Comisie. Credeți că Odată cu implementarea ideii de mai multă, diplom, de mai multă diplomație în domeniul uh, climatic, avem nevoie de o evaluare a implementării și uh, capacității în acest domeniu de infrastructură și o evaluare a implementării uh, uh regulilor pe care le avem în cazul uh, acesta, în cazuri de situații climatice extreme sau uh, alte consecințe Întrebarea este cum putem să construim mai multe capacități, nu numai ceea ce discutăm în uh, Suedia și în Germania. Cum putem să îmbunătățim capacitățile în general și vreau să vă întreb și dacă considerați că pe baza a ceea ce s-a întâmplat în Mozambic putem să vorbim despre o abordare mai bazată pe cunoștințe și dacă trebuie să lucrăm la percepția unor noi realități. Doamna Albert, Nu vreau să comentez despre atenția mass mediei, dar despre solidaritate vreau să spun ceva, pentru că a fost un lucru pe care am putut să-l vedem la răspunsul imediat dat la această criză și faptul că avem 9 state membre care s-au mobilizat și au adus echipe de protecție civilă pentru ca să răspundă la această catastrofă. Cred că a fost destul de vizibil și a fost perceput de către țările afectate ca un semn de solidaritate imediată din partea statelor membre. E foarte important să menționăm acest lucru. Când e vorba de perspectiva pe termen mediu și lung, ă, într-adevăr, regiunea Africii Sudice este una care a mai fost ă, ținta dezastrelor, nu este un lucru nou, ne aflăm într-o situație deosebită aici, dar s-a întâmplat același lucru și în trecut și se va mai întâmpla. Din perspectiva DigiEco, noi încercăm să analizăm cum putem, ce se întâmplă dar lucrăm mai ales pe pregătirea pentru dezastre. Asta este ceea ce am făcut în ultimii ani și vom continua să investim în acest domeniu. Intenția este tocmai să încercăm să susținem crearea capacităților la nivel local pentru ca să răspundem la acest tip de dezastre. E vorba de o muncă pe care o facem împreună cu guvernele, împreună cu autoritățile și împreună și cu delegațiile UE. E vorba de un lucru pe care nu putem să-l obținem numai prin eforturi umanitare. Faptul că ne confruntăm cu această criză este și uh, explicația pentru multe acțiuni pe care le-am întreprins cu colegii din domeniul dezvoltării. În legătură cu coerența politicilor, mi-e teamă că aceasta ține mai mult de responsabilitatea colegilor de la DEFCO sau colegilor de la SAE. Din perspectivă umanitară, însă, pregătirea pentru dezastre este ceea ce ne preocupă. Știți probabil că DG ECO lucrează cu un număr limitat de parteneri. Evaluăm capacitatea lor de a putea de a evalua um, situațiile în cazuri similare, iar un număr de măsuri au fost luate în urma acestui caz de inundații, încercăm, prin partenerii pe care îi finanțăm acum, să ținem cont de ceea ce am învățat să nu cădem în aceleași capcane. Ajutorul pe care îl oferim acum este oare suficient? Nu cred, comisia însă nu este singură. Un lucru pe care l-am făcut încă de la începutul crizei a fost să susținem coordonarea între statele membre pentru ca să putem obține un răspuns mai amplu. E vorba de un proiect pe care îl vom continua și o să vedem ce se poate face pentru ca să îmbunătățim nivelul răspunsului. Reconstrucția este o provocare cheie. Va trebui la noua abordare să mai uh, nuanțăm uh, măsurile noastre. Colegii de la DEFCO lucrează cu noi, au fost asociați încă de la începutul crizei. Este foarte important să fie conștienți și să țină cont de analiza situației încă de la început pentru ca să se poată ține cont uh, în același timp de toate concluziile acestea în programele care sunt dezvoltate. Mulțumesc! Știm cât de eficient este ECO la coordonare. Vrem să vă mulțumim foarte mult și vă rog să transmiteți mulțumirile colegilor de la fața locului, pentru că știm că e foarte greu să lucrezi în astfel de condiții și că ceea ce au de făcut este foarte dificil. Mulțumim foarte mult! Dragi colegi, acesta încheie așadar punctul 7 de pe ordinea de zi și acum putem să trecem mai departe la punctul 8. O să lăsăm un minut uh, tuturor invitaților să vină la podium, vă rog. Okay, um, thank you. Colleagues, we're now going to move on to talk about another Dragi colegi, o să vorbim despre o altă temă dificilă, umanitară, situația iazidiților din Irak. Foarte multă lume este interesată de subiect și vreau să spun către oaspeții noștri că dacă doriți să ascultați curdă, este canalul 25. Pentru acest punct avem uh, can, pe canalul 25 interpretare în curdă. Ați găsit canalul? Bun, cum o să, cum o să facem pentru interpretare? Aha, avem interpretare în două sensuri, puteți vorbi curd atunci. Vă mulțumim foarte mult, atunci o să avem o discuție, de fapt un schimb de opinii cu Consiliul Central al Iazidiților din Germania, este vorba de o organizație umbrelă care reprezintă comunitatea iazidiților din Irak și din străinătate și o să vorbim despre situația lor din Irak acum. Mă bucur să îl salut pe președintele organizației, domnul dr. Irfan Ortak. Domnule Ortak, bun venit! Și pe domnul Marvan Sabri Badal, bun venit, un uh, onorabil lider al comunității yazidite din regiunea Sinjar în Irakul de Nord. Această regiune a fost atacată de ISIS în 2014 și uh, unde au fost omorâți uh, mii de iazidiți. După atacul din 2014, dumnealui a organizat personal rezistența și a fost implicat în combaterea ISIS. A operat cu camarazii săi în cadrul zonei de ocupare ISIS și a fost implicat în eliberarea mai multor femei yazidite. A fost și uh, un element esențial în eliberarea Sinjarului de sub uh, dominație IS. Uh, pentru informare, iazidiții sunt o minoritate curdă religioasă de un milion aproximativ de persoane. 750.000 trăiesc în Irakul de nord-vest, cu alte comunități în Siria, Turcia și Iran. Foarte mulți trăiesc și în Europa, bineînțeles, mai ales în Germania. Avem comunități de iazidiți în Armenia, Georgia, Rusia și altele în zona uh, de Orientului Mijlociu. Foarte mulți uh, deputați au înțeles care este soarta persoanelor iazidite odată cu criza din Orientul Mijlociu când ne-am întâlnit cu Nadia Murat, care a venit la Parlamentul European când a fost uh, câștigătoarea premiului Zaharov pentru libertatea de exprimare. Nu o să uit niciodată momentul când am aflat povestea ei în plenară. Acum, împreună cu doctorul Mugvege a primit premiul Nobel pentru pace și țin minte cum a vorbit, a spus că lumea trebuie să știe ce s-a întâmplat, dar ar vrea și justiție pentru poporul ei. Acesta este mesajul puternic pe care l-a trimis atunci. Sunt foarte bucuroasă să putem purta această discuție astăzi și uh, să putem asculta care este situația actuală a iazidiților în Irak. Sunt în continuare 400 de mii de oameni care sunt strămutate în tabere de refugiați în Irakul de Nord și în Kurdistan. Mă bucur foarte mult să vă salut aici. Sper că vom asculta mai întâi uh, ce ne spune domnul Marwan Sabri Badal, primul uh, vorbitor, după care va vorbi și domnul doctor Ir, uh, Irfan Otac. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În numele lui Dumnezeu, doamnă președinte, stimați participanți, dragi prieteni, numele meu este Marvan Sabri Badal și aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că pot fi aici. Sunt foarte bucuros să fiu aici pentru ca să pot vorbi despre situația în care trăiesc compatrioții mei. A, deja de patru ani și jumătate, oamenii din comunitatea noastră trăiesc pe străzi, fără adăpost. Din păcate, din cauza uh, timpului foarte limitat, nu pot să vă explic totul în detaliu. Organizația teroristă și barbară și alte organizații au omorât mii de oameni din comunitatea noastră, mii uh, de oameni au fost strămutați, iar uh, în secolul 21 Ni s-au întâmplat multe atrocități. Nimeni nu-și putea închipui că vreodată în astfel de epoci se mai poate întâmpla așa ceva. Însă, din păcate, nu s-a ținut cont de comunitatea internațională, pentru că abordarea barbară față de comunitatea iazidiților a fost oprită de Coaliția Internațională împotriva ISIS, iar ISIS-ul a fost uh, înlăturat de pe suprafața pământului. Comunitatea Yazidi nu au mai trecut înainte prin așa ceva. Acum însă au trebuit să se ridice, să devină comandanții propriilor trupe. Genocidul din 2014 a fost declanșatorul, iar noi, uh, iazidiții, până atunci eram civili, nu am fost implicați în nicio formă de activitate militară, însă după acest genocid a trebuit să ne înarmăm. Eu am devenit un uh, soldat și am dorit să îmi apăr poporul. Apoi a trebuit de asemenea să ne implicăm în politică, pentru că noi considerăm că soluția la problemele pe care comunitatea noastră le are poate, pot, poate fi găsită numai prin uh, soluții politice și pace, iar eu sunt uh, invitat astăzi ca fiind reprezentantul regiunii Sinjar pentru ca să vă exprim dorințele comunității mele. Iată ce își doresc oamenii noștri. Am fost strămutați, am fost uh, transformați în refugiați în propriile noastre țări și trăim în condiții inumane. nu vedem altă soluție decât să îi întoarcem pe oamenii noștri la, pe tărâmurile lor. Dar nu putem face acest lucru încă. Mi-e teamă că noi încă nu putem să-i facem să se simtă în siguranță la ei acasă. Astăzi, cei care au uh, ajutat ISIS-ul care au țintit atacurile lor împotriva iazidiților și nu au lăsat pe nimeni să reconstruiască așezările noastre sunt făptași împreună cu ISIS. Atacurile barbare însă nu au venit numai împotriva regiunii Sinjar, ci întreaga administrație a suferit. Din păcate, conflictele armate s-au întețit și în Irak. Nu există decât o singură forță militară care apără țara. În Sinjar sunt șapte grupuri care apără Sinjarul. Dragi prieteni, dragi participanți, la această reuniune aș dori să-mi închei discursul cu trei rugăminți din partea comunității yazidite din Sinjar. 1. Ar dori să se întoarcă pe tărâmurile lor. Mii de oameni nu au părăsit niciodată muntele Sinjaș, iar uh, refugiații și persoanele strămutate intern ar dori să se întoarcă la Sinjar să-și construiască din nou case acolo. Luptând împreună pentru ca să combatem ISIS, am reușit. Acum avem nevoie de ajutor pentru a reconstrui uh, o nouă viață și împreună cu susținere din partea guvernului regional uh, din Irak vom putea să începem reconstruirea acestor locuri. Avem nevoie de uh, materiale de bază, avem nevoie de școli, avem nevoie de electricitate, sisteme de irigare, de uh, apă, infrastructură și în al doilea rând Pentru ca să putem avea o viață demnă, iazidiții ar trebui să poată să se bazeze pe un nivel suficient de securitate. Numai așa se vor putea întoarce acolo. Administrația Sinjaglului ar trebui să fie în mâna iazidiților. Desigur că ne dorim pacea între comunitatea noastră și oamenii care trăiesc în acea regiune. În al treilea rând, eu vin din acea țară și mi-aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră dorința noastră de pace adevărată, pentru că o pace forțată nu poate să fie o bază pentru o pace de lungă durată. Pacea nu poate să-mi vină decât odată cu justiția pentru ca să avem pace pe termen lung, drepturile comunității Yazidi trebuie să fie garantate, iar aceștia trebuie să-și recapete drepturile. Fără drepturi, fără justiție, nu avem pace. Dragi eh, prieteni, aș vrea să vă rog să ne ajutați să reconstruim viața în regiunea noastră și încă o dată mulțumim foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-ați acordat-o de a vorbi în fața dumneavoastră astăzi. Um, Mulțumesc foarte mult, uh, iertați-mă că am vorbit puțin mai târziu, am așteptat interpretarea. Domnul doctor Ortac, aveți cuvântul, vă rog. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați membrii acestei comisii, aș dori și eu, în numele organizației mele din Germania, să vă mulțumesc din inimă pentru această invitație. După patru ani și jumătate, după uh, un genocid asupra unui popor în Irak, dar și în Siria, Mă bucur, chiar dacă resimt și foarte multă durere, mă bucur că subiectul este în continuare actual și că există oameni care sunt interesați de acest subiect, dumneavoastră mai exact. Ne bucură acest uh, lucru. Mă bucură faptul că uh, pot uh, să le spun acestor oameni care au fost alungați, strămutați, uh, oprimați. Deci pot să le spun că mai există oameni care sunt interesați de soarta lor. Ceea ce a menționat antevorbitorul meu nu doresc să repet. Aș dori poate să fac um, câteva completări. Începând cu 2014, în numele organizației uh, mele, am fost de mai multe ori uh, în fiecare an în Irak. Și ce auzim acolo de la uh, iazidiți uh, e întotdeauna uh, destul de înfricoșător. Însă, uh, doamnelor și domnilor, în Germania putem schimba uh, orice uh, articol de lege, cu excepția unuia, și anume primul, primul articol din Constituția Germană, demnitatea unei persoane este de neatins. De, demnitatea unei persoane sau a unui popor. Începând uh, cu 2014, încercăm împreună cu organizația mea ca iazidiții să se bucure de demnitate în țara lor în această dimineață am avut mai multe uh, discuții bilaterale și am adus în discuție, în aceste discuții bilaterale, ce este important pentru iazidiți. Uh, când statul islamic uh, era în prezent, ei mai aveau speranță. Sperau că după ce va fi învins statul islamic, se vor putea întoarce în patria lor. Iar această speranță nu era uh, lipsită de argumente, pentru că atunci când uh, statul islamic uh, a invadat această zonă și i-a ucis, uh, întreaga comunitate internațională a reacționat, nu numai la nivel umanitar, ci și la nivel militar și a fost ceva pozitiv. Când am discutat cu acești oameni, întotdeauna îmi spuneau când va fi învins statul islamic, putem să ne întoarcem acasă. Se spune acum că statul islamic este învins. Însă, toată lumea se întoarce acasă, cu excepția iazidiților. Iazidiții uh, caută uh, dialogul cu guvernul irachian și cu, uh, cu, cu guvernul curd. percepția mea subiectivă um, este că acest uh, dialog este oarecum unilateral. Tocmai de aceea uh, este sarcina Uniunii Europene, dar mai ales a Parlamentului European, să atragă atenția asupra acestui fapt. Pentru că, doamnă președinte, mecanismele pe care le aveți la dispoziție dumneavoastră uh, sunt altele decât cele pe care le avem noi din uh, organizațiile de societate civilă. Și totuși, tocmai de aceea este important să se crească presiunea politică asupra ambelor uh, guverne. Să fie întrebați în mod prietenos de ce iazidiții nu pot să se întoarcă la ei acasă. Un lucru e cert. Dacă nu există un viitor pentru ezidiți uh, în acea zonă, atunci ei trebuie să vină aici. Dacă uh, demnitatea lor este afectată și acest lucru se întâmplă acum, atunci aici ar trebui să fie primiți. Pentru că o oprimare colectivă uh, este un motiv uh, pentru a îi proteja pe oameni. Deci, uh, uh, demnitatea unui popor sau a unor oameni nu este să le dai niște pâine, ci să le permiți să își reconstruiască patria cu demnitate. Acesta este uh, ceea ce ne dorim cu toții. Tocmai acesta este elementul cheie, ca acești oameni să se poată întoarce acasă cu demnitate și cu mândrie. Am vorbit cu mulți azidiți. Uh, am vorbit cu minorități creștine de acolo și acești oameni vor să se întoarcă la ei acasă. Însă, dacă un așa zis conflict nu este rezolvat, atunci uh, oamenii nu pot să se întoarcă acasă. În două săptămâni voi merge din nou acolo și dacă mi se permite, voi uh, vizita din nou um, regiuni uh, iazidite. Și Bun, eu am o percepție subiectivă, selectivă, însă, așa cum văd eu lucrurile, am senzația că regiunile, casele uh, răufăcătorilor sunt uh, reconstruite. Însă casele victimelor și infrastructura pentru victime nu este reconstruită. Am să vă dau un exemplu. toți funcționarii de stat uh, ai uh, guvernului central sunt obligați să se întoarcă uh, în regiunea lor dacă vor să aibă în continuare dreptul să-și primească salariul. Și da, e pozitiv că există această măsură. Însă, mai ales în zona uh, iazidită, acești uh, um, funcționarii nu sunt obligați să se întoarcă. Uh, cum spunea și antevorbitorul meu, nu există uh, spitale, nu există electricitate, nu există case, nu există străzi, casele sunt distruse. Procesul de pace trebuie să înceapă. Voi ajunge imediat la final. Însă, cred că uh, procesul de pace nu poate de fapt să înceapă decât uh, când oamenii se vor putea întoarce acasă. Și cu aceasta am încheiat, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Avem suficient timp. E un subiect important, dar poate că vor fi întrebări. Mă întreb dacă uh, Serviciul European de Acțiune Externe este prezent. S-a vorbit mult despre situația politică și despre mm, această chestiune a întoarcerii um, și rezistența la aceasta. Deci, um, poate să ascultăm um, Serviciul European de Acțiune Externă referitor la asta, înainte să vorbim despre partea umanitară, domnul Harrison. Domnul Harrison este de la Serviciul European de Acțiune Externă. Este ca un fel de minister de externe al Uniunii Europene. Iar apoi îi vom asculta pe cei care se ocupă de ajutorul umanitar. Dar începem cu domnul Harrison. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru invitația de a interveni și de a explica um, poziția noastră în ceea ce privește situația din Irak și din zona Sinjar colegii mei de la comisie vor putea explica în mai, mult, în mai mare detaliu ceea ce uh, facem. Aș dori să revin la situația din Sinjar. Mulți, uh, multe din cele uh, spuse sunt în conformitate cu evaluarea noastră a situației. Câteva elemente de clarificare din partea noastră referitor la cum vedem lucrurile. Problema este lipsa de guvernanță în zona Sinjar, lipsa unei autorități centrale. În principiu, această autoritate um, centrală ar trebui să vi, această autoritate ar trebui să vină din partea guvernării centrale, însă există și o tradiție a uh, influenței curde în această zonă. Deci nu există o autoritate de guvernare centrală în ce privește administrația civilă și uh, securitatea este și ea foarte fragmentată. Și asta, când spun fragmentată, înseamnă asta că există forțe de securitate irachiene, um, miliții șia, așa sunt numite, uh, și diferite grupuri, deci, care uh, ale căror uh, roluri uh, evoluează pe teren și unele um, forțe curde. Un motiv pentru care ne aflăm în această situație este că guvernul irachian uh, nici el nu este complet, nu, a, nu există un ministru de interne. Acum este pe cale să fie creat un guvern în Bagdad în septembrie vor fi alegeri în uh, Parlamentul Regional uh, al regiunii Kurdistan și acolo se vorbește uh, des, despre crearea unui guvern. Iar liderul spiritual al iazidiților um, de foarte, foarte mult timp a decedat de curând și și această comunitate, deci își caută un nou lider sau este pe cale să numească un nou lider. Deci există o, o lipsă de uh, guvernare. Nici 10% din populație nu a putut să se întoarcă. 80% din populația iazidită din, Zinja, din Sinjar este strămutată, în mare parte în tabere în Irak. În trecut, în ultimii ani, au existat uh, multe obstacole, însă, în mod normal, accesul este deschis acum. Șoselele sunt deschise, atât din regiunea Kurdistan, cât și din partea irachiană. E drept că mai există unele checkpoint-uri uh, din partea miliților și Însă problema nu este prevenirea returnărilor, ci infrastructura și posibilitatea de a reveni uh, în siguranță în aceste regiuni. Au existat eforturi din partea uh, Um, comunității internaționale um, și din partea ONU să se facă lucrări uh, de infrastructură. A existat multă presiune uh, depusă pentru a se face eforturi și progrese acolo, dar chiar și când uh, s-a redeschis refăcut un spital sau refăcut școlile, oamenii nu se întorc și ne gândim că este probabil din cauza situației de securitate. Și faptul că lipsește o administrație civilă. Și cred că oamenii încă nu sunt uh, suficient de nu se simt suficient de în siguranță ca să se întoarcă și în plus nu există activitate economică. Trebuie să aibă loc o abordare pe etape a eforturilor pentru a se uh, putea, pentru a putea fi încurajați oamenii să se uh, întoarcă. Um, Uh, PKK și forțele de securitate irachiane s-au confruntat pe aloturi, um, deci au fost probleme de securitate din acest sens. În alte, au existat și alte cazuri în care un grup yazidit afiliat forțelor kurde s-a um, confruntat cu forțele irachiene. De asemenea, o problemă este și proprietatea. Din păcate, ISIS a distrus majoritatea proprietăților uh, iazidite, însă, iar cei care se pot întoarce se pot întoarce numai la proprietăți care au fost deținute de vecinilor uh, suniți. Uh, care mm, pe alocuri au fost uh, complici în um, infracțiunile comise împotriva comunității azidite. Iar, de asemenea, reconcilierea este foarte dificilă. Uh, este un proces care nu a fost încă început. Ce face Uniunea Europeană? A sprijinit NDP și FFS cu finanțare Uh, uh, fondul fiduciar pentru Siria și Irak, a mobilizat și el uh, fonduri, însă am să las colegii să spună mai mult despre asta. Încă două, ele, două evoluții importante. O acțiu, um, echipa de anchetă a Națiunilor Unite pentru um, anchetarea um, Um, crimelor uh, comise de către ISIS și-a început activitatea de curând um, și este în totalitate finanțată de Uniunea Europeană. Deci um, este posibil să nu știm niciodată tot ce s-a întâmplat, dar există un uh, proces pentru a începe procesul de identificare a uh, corpurilor din uh, gropile comune. S-a exprimat multe uh, frustrare în ceea ce privește lipsa de reconstrucție și asta se vede în această regiune, dar pot să vă asigur că se întâmplă și în alte regiuni, inclusiv Mosul, uh, uh unde progresele sunt cât se poate de încete, inclusiv um, um, scoaterea molozului din Mosul. Um, este o responsabilitate a guvernului irachian și sperăm că în curând guvernul va fi numit și lucrurile se vor uh, uh, accelera. Cunoaștem, suntem foarte conștienți de uh, întârzierile ce au loc, uh, cu, suntem foarte conștienți și de angajamentele asumate de autoritățile irachiene și vom continua să le reamintim că trebuie să fie făcute progrese. Și veți vedea prin uh, instrumentele de comunicare ale Uniunii Europene elemente în acest, uh, care merg în această direcție. Doamnă președinte, înainte să dau cuvântul uh, celor de la DigiEco, aș dori să adresez o întrebare. Ni s-a spus că statul islamic este învins, ni se spune că unii sunt uh, în mâinile guvernului sirian, și alții în mâini occidentale. Nu știu exact cine controlează aceste zone, dar una dintre solicitări, solicitările Nadiei Murad a fost nu numai să fie identificați morții, dar și să se primească justiție în, uh, pentru cei vii. Ea l-a numit uh, pe cel care i-a făcut ei rău, un um, oficial. Există posibilitatea să se facă justiție. Am avut o, în urmă cu două săptămâni, o inițiativă privind Siria. Va exista o inițiativă și privind Irakul, astfel încât oarecum comunitatea internațională să dea un fel de mm, elan, încât Uniunea Europeană să lanseze un fel de elan, să includă și pe americani și așa mai departe, în ceea ce privește această regiune. În ceea ce privește colectarea de probe, uh, întâi uh, pentru a face justiție, pentru a duce oamenii în fața unui judecător, e nevoie de uh, probe. Două lucruri sunt importante. Întâi, cât dintre uh, infractori sau dintre cei care au comis aceste uh, crime mai sunt în viață. Probabil că mulți au fost uciși. Uh, cei care au supraviețuit uh, luptelor inițiale probabil că au, au fugit uh, dincolo de frontieră în Siria și au rămas în ultimele enclave ale Daesh, ale statului islamic, în teritoriul sirian. Mulți din acești luptători au fost capturați, sunt uh, deținuți fie în nord-estul Siriei sau au fost uh, transferați către Irak. Iar asta ar trebui să ne permită să aflăm cât dintre luptătorii statului islamic sunt încă în viață și ar putea fi aduși uh, uh, în fața justiției. Apoi, uh, colectarea probelor. Bun, există și foarte multe probe, dar ele trebuie puse cap la cap. Există procurori ONU în Irak, Ehm, însă trebuie să vedem lucrurile și în mod realist. Colectarea de probe întotdeauna durează foarte mult timp. Întotdeauna fac o comparație cu fosta Iugoslavie. Se cunoșteau crimele, se cunoșteau vinovații, dar totul depindea de a se găsi și a se colecta probele. Și asta a durat ani de zile. În mod realist, în Irak avem de-a face cu o situație și mai dificilă. Să identificăm cine mai trăiește, în cazul în care dorim justiție uh, pentru cei care pot fi aduși în fața justiției, iar apoi găsirea probelor și asocierea lor cu acești oameni și apoi găsirea mecanismelor uh, judiciare aferente în Irak sau printr-un mecanism uh, hibrid. Rezoluția 2379 a ONU recunoaște prerogativele naționale ale Irakului de a aduce în fața justiției uh, vinovații statului islamic în fața uh, justiției irachiene. Însă cum se va întâmpla acest lucru în practică este altceva. Vom vedea în viitorul apropiat. Deci procesul este unul complicat. Cred că justiția, stabilirea adevărului, uh, sprijinul pentru reconciliere trebuie să fie mai mult decât uh, punerea sub acuzare a unor persoane. Cred că trebuie să existe o prezentare a faptelor, uh, lucru care ar putea părea dificil, dar este foarte important. Deci un proces de reconciliere, un proces de stabilire a faptelor care poate nu este uh, legat de puneri sub, a, sub uh, acuzare, dar care ar însemna prezentarea clară a ceea ce s-a întâmplat. Iar comunitatea iazidită este cea mai uh, important, joacă cel mai important rol aici. Uh, uh, pentru că oamenii pot spune, iată ce mi s-a întâmplat mie, eu am supraviețuit, uite ce s-a întâmplat. Aducerea, um, aducere, punerea sub acuzare este uh, o parte și trebuie să fim realiști referitor la ce putem obține de aici și cealaltă parte este să um, abordăm traumele care au avut loc și uh, crimele ce au avut loc fără a putea probabil să-i aducem în fața justiției pe cei vinovați pentru că poate nici măcar nu mai trăiesc. Mulțumesc! Acum vom asculta intervenția celor de la DigiEco. Tocmai le-am explicat oaspeților noștri că este uh, partea Comisiei Europene care se ocupă de ajutor umanitar. Deci, uh, dumnealor vor vorbi despre nevoile imediate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim și colegilor pentru intervenții. Câteva cuvinte despre ce s-a făcut. După cum știți, asistența umanitară europeană uh, oferă produse importante în Irak de 3-5 ani, peste 420 de milioane în operațiunile umanitare din 2015 cu răspunsuri care vizează populația cea mai afectată și mai vulnerabilă, inclusiv persoanele ACD. Câteva elemente referitoare la ce am făcut și ce urmează să facem. În primul rând, violența sexuală și de gen, femeile Yazidi fac parte dintre populațiile cele mai afectate din Irak și le oferim protecție și ajutor medical în ultimii ani. În ceea ce privește Sinjar, nu cred că trebuie să explic cum stau lucrurile. Majoritatea întoarcerilor uh, persoanelor Yazidi sunt concentrate acolo. Există o lipsă de servicii de bază, eforturile sunt eh, implicate în WASH, eh, acel sistem de adăpostire, răspunsuri de urgență și în primăvară mecanisme de reacție rapidă ca urmare a inundațiilor care se produc în această perioadă. După dialogul cu comunitatea IACD, la cererea lor, am transformat asistența noastră pentru a face față iernii ce se apropie, pentru că există oameni care nu au capacitatea să facă față unei ierni dure, mai ales cei care locuiesc la înălții mari, în, în munți. Există și activități uh, de conștientizare a situației din Uh, Irak și a comunității ACD, mergem în regiunile respective uh, și promovăm uh, nevoia de a îmbunătăți lucrurile. Cu câteva zile în urmă există un grup de sprijin al donatorilor pe care îl coordonează Uniunea Europeană și toți sprijină Semiluna Roșie și Crucea Roșie și acțiunile lor în regiune. Am fost peste tot în Irak, mai ales în nord, în regiunea kurdă și în zona Yazidi pentru a îi stimula și pe ceilalți donatori să fie mai activi în regiune. Situația în Irak evoluează dar uh, cazurile nu au dispărut. Situația e necesită în continuare intervenții umanitare de urgență. Avem și planuri în acest sens. Irak, accentul se pune pe 2019, în primul rând în ceea ce privește strămutările uh, întârziate în Irak și în regiunile kurde, unde se află Yazidis ca prima prioritate și un uh, să ne axăm pe supraviețuitorii violenței de gen. Este o procedură pe termen lung care necesită mult sprijin. Încă un lucru, nu lucrăm singuri noi de la ECO, avem și colegii de la DEFCO care acționează pentru abordare pe termen mai lung. Ca exemplu, lucrăm cu diverse fonduri pentru a vedea cum putem să lucrăm la reconstruirea spitalului Sinja cu diferite tipuri de fonduri și statele membre sunt invitate să ajute la reconstituirea acestui spital. Da observații, mă bucur că putem avea discuții direct cu comunitatea ESD pe orice analiză pe care o în ceea ce privește nevoile, suntem deschiși să discutăm despre nevoi, despre percepția în ceea ce privește asistența umanitară, cum se întâmplă de fiecare dată. Și, doamnă președinte, vreau să mulțumesc președintelui și pentru răspunsul rapid pe care l-am primit pentru rezerva de ajutor de urgență mobilizată pentru Yemen. N-am avut ocazia să vă mulțumesc pentru asta dar pot spune că au dus la niște evoluții foarte fericite și probabil că o să revenim pe acest subiect. Mulțumesc! Sigur, trebuie să păstrați legătura prin secretariat pentru a ști care sunt mecanismele rapide de uh, intervenție în situația în care reuniunile Parlamentului nu vor mai avea loc până după alegeri. Ați auzit o ofertă din partea Comisiei Europene să vorbiți despre asistența umanitară, dacă vreți să oferiți feedback și să dialogați cu ei? Da, e o idee bună să o faceți. Vrea cineva să spună ceva? Nu. Vreți să transmiteți un mesaj final după ce ați auzit intervențiile din partea Uniunii Europene? Comitetul nostru este responsabil în special de chestiuni și umanitare și asistență pentru dezvoltare. Dar uh, am uh, reținut care este mesajul politic pe care l-ați transmis și faptul că vreți să vorbiți despre întoarcerea acasă pentru acești oameni, ceea ce e absolut normal. Uh, lumea vrea să iasă din taberele de refugiați și din statutul de refugiat. Colegii care se ocupă de afaceri externe vor auzi și ei acest uh, mesaj, ne vom asigura. De fapt, se regăsesc ca atare și în alte rezoluții ale Parlamentului. Vreți să mai spuneți ceva la final? Ja, Frau Präsidentin, nochmal herzlichen Dank. Mulțumesc, doamnă președinte, încă o dată și mulțumim Comisiei pentru aceste cuvinte și mai ales pentru susținere. Vreau să vă urez toate cele bune dumneavoastră, succes. Uh, înțeleg că este ultima reuniune a dumneavoastră de comisie. Mă bucur că ați înțeles mesajul nostru și că, în general, e vorba de o cerință politică. Ar fi bine dacă împreună cu actorii din Irak ați putea să vă asigurați că intrați cu noi într-un dialog – și că nu vorbim paralel unii față de ceilalți, că nu luați măsuri fără să ne consultăm, pentru că trebuie să vorbim cu cei care sunt la fața locului. Mi se pare foarte bine să putem să urmărim acest obiectiv uh, în primul rând. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și vă mulțumim pentru că am putut fi aici. Mulțumim foarte mult! Cum am spus, avem alături de noi reprezentanți importanți ai Serviciului de Acțiune Externă și ECO și ar fi bine să discutați cu ei. Mesajul dumneavoastră a fost de altfel auzit și de colegii noștri și de noi toți. Vă mulțumim pentru prezența astfel, astăzi alături de noi în Parlament și sper că ne credeți când vă promitem că vă vom lua cu mare seriozitate în considerare chestiunile acum un pic de timp până când schimbăm uh, punctele de pe ordinea de zi. just, we're just gonna have a minute now for our... Deci facem o scurtă pauză de un minut până când prietenii noștri părăsesc sala. Okay, colleagues, can I ask those who are leaving? Dragi colegi, cei care vor să părăsească sala sunt invitați să o facă, astfel încât să putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, care nu va dura foarte mult, dar Gerard văd că ni s-a alăturat, chiar în momentul potrivit. So please, if our guests who are leaving could leave and then... Deci, cei care vor să părăsească sala, vă rog să o faceți ca să putem trece la punctul 9 un raport referitor la misiunea de observare a alegerilor în Senegal, alegerile prezidențiale care au avut loc pe 24 februarie. Am avut plăcerea să merg acolo, a fost prima mea misiune de observare. Eh, Elena Valențianu a fost observatorul șef, un deputat fantastic în Parlamentul nostru și asta mi-a făcut eh, o și mai mare plăcere. Și Nadia Murat, știu că ați lucrat foarte bine și dr. Mokwebe și E foarte important să recunoaștem activitatea acestor oameni în domeniu. Elena Valenciana a fost observatorul nostru șef și Stefan Gerold a condus delegația Parlamentului în vizita în Senegal. Deci, câteva informații pentru colegii noștri. Elena, ai cuvântul. Mulțumesc, Linda. A fost o plăcere, într-adevăr, să mergem în această misiune, eu și colegii mei, în Senegal, o țară extrem de importantă pentru relațiile UE cu continentul african. Alegerile s-au desfășurat în liniște, votul a avut loc în mod transparent populația a participat în număr mare, deși climatul electoral până în ziua alegerilor a fost cu destul de multă neîncredere față de opoziție și guvernul, să zicem, um, manifesta o mare, un mare decalaj între majoritate și opoziție. Um, opoziția care este destul de diversă guvernul lui Macky care a fost ales președinte încă o dată cu o mare majoritate de peste 58%, a, gen- a făcut o serie de modificări la nivelul legii în cadrul juridic uh, electoral, care au fost foarte rău primite de opoziție. Macky Sall și-a folosit majoritatea uh, parlamentară, deci cu respectarea totală a principiilor democratice, dar fără să ajungă la un consens cu restul uh, forțelor politice și a modificat sistemul electoral, uh, care modificări au fost respinse, evident, de opoziție. Campania a fost uh, o campanie liniștită, liber, destul de liberă, cu un dezechilibru foarte clar între forța uh, financiară a guvernului față de forța economică și de mobilizare ce există la nivelul opoziției, însă toate forțele politice și-au desfășurat activitatea, întâlnirile în relativă liniște a fost modificat climatul, să spunem, s-a modificat climentul, doar atunci când Wade, fostul președinte, a exercitat presiuni pentru a boicota alegerile. N-a reușit însă să o facă pentru că societatea senegaleză evident nu era dispusă la confruntări violente pe durata alegerilor și Wade a sfârșit prin a se retrage. N-a reușit să obțină nimic și nici n-a sprijinit vreun candidat. Uh, cum spunea președintele, cum spuneam, președintele Machisal a fost uh, ales cu 58,26%, a acoperit întreg teritoriul național, a câștigat alegerile cu o platformă electorală a multor partide, Partidul Liberal până la Partidul Socialist erau incluse. Uh, deci e o platformă electorală foarte amplă și alegătorii au apreciat acest lucru. Credem de asemenea că este necesar să existe un dialog între guvern și opoziție. Am reținut o lipsă de comunicare ce nu trebuie să se concretizeze într-o democrație consolidată cum este cea din Senegal. Este 11 ore că senegalezii își votează președintele, deci este o țară care este un exemplu pentru restul regiunii și trebuie să continuăm cu angajamentele pentru a asigura stabilitatea și dezvoltarea acestei țări. Am fost foarte bine primiți ca reprezentanți ai UE și cred că uh, mai sunt încă multe lucruri interesante de făcut, inclusiv de către instituțiile africane și ele au fost prezente la desfășurarea alegerilor și Mm, suntem absolut cu toții pe aceeași poziție în ceea ce privește părerea despre alegeri. Alegerile au fost bune, rezultatul garantează stabilitatea și dezvoltare pentru Senegal și există nevoie să se reia dialogul politic între forțele de opoziție și guvernul reales cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc, Elena! Stefan! Mulțumesc, Linda! Sprechen. Mulțumesc, Linda. Eu o să vorbesc germană. În primul rând, aș vrea să spun că e, a fost vorba pentru mine de o alegere foarte, de alegeri foarte speciale, pentru că eu am trăit o vreme în Senegal și de ce a căpătat o importanță deosebită acest eveniment. Delegația noastră parlamentară a fost compusă din cinci colegi și cu șefa noastră, dacă pot să-i spun așa, Elena Valenciano, care a reușit să ne ajute foarte mult și am realizat foarte multe. Mulțumim pentru felul în care ai condus această misiune de observare electorală. Vreau să mulțumesc foarte mult întregii echipe. Cred că ne-am bucurat de pregătirea foarte bună a acestei misiuni. Am uh, considerat că am fost a fost organizată impecabil misiunea, ceea ce a fost necesar pentru ca să se desfășoare bine. După cum a zis și Elena Valenciano până acum, în principiu nu au existat dificultăți prea mari. Alegerile s-au desfășurat uh, bine, în condiții bune, în general. Cred că poporul senegalez este primul care a câștigat din aceste alegeri care s-au desfășurat așa de bine. Foarte mică completare din partea mea. Înainte de alegeri, nu au existat uh, violențe, din fericire, ceea ce de obicei nu este cazul în alte state africane. În Tambacuna a avut uh, loc un incident cu doi morți, deplângem acest eveniment forțele de securitate și poliția și parchetul sunt pe uh, cale să investigheze cazul, însă în rest nu au existat uh, nicio uh, alt eveniment, a fost pașnic și în general s-a putut vota în condiții foarte bune. Critica um, la adresa unora sau altora a putut să fie exprimată fără probleme, fără să se ajungă la un comportament agresiv. Însă, o singur, un singur regret pe care și uh, poate și Elena îl înțelege este că a trebuit să acceptăm că comisiile um, competente de uh, electorale nu erau destul de bine pregătite. Nu știu dacă a fost cazul în, pe toată durata alegerilor uh, și dacă și la mm, numărarea scrutinului a fost la fel cred că fără intenție rea, dar uh, cred că ar fi bine ca această comisie să fie mai bine pregătită atunci când se duce la uh, numărarea voturilor. Ar trebui să facem presiuni pentru ca toate comisiile să fie bine pregătite, să fie formate, iar cei care trebuie să organizeze alegerile ar fi bine să uh, aibă această formare în general. Și la nivel internațional și la nivel național trebuie să se recunoască faptul că alegerile s-au desfășurat fără dificultăți și în condiții democratice. O problematică suplimentară pe care vreau să o menționez uh, împotriva chiar uh, rezistenței ambasadorilor noștri. Noi am spus că există totuși o fragmentare foarte mare la partide, pentru că decenii Uh, întregi. Senegalul a fost marcat de două partide doar. Aceste două partide nu au uh, ieșit în evidență în timpul alegerilor, dar Partidul Socialist a susținut alianța președintelui, însă opoziția, liberalii, nu au avut candidat, cel puțin nu în ziua alegerilor, care să poată să fie susținut. Aceasta e o evoluție pe care am constatat-o și în alte țări. Totuși, eu cred și noi credem că ar fi bine să atragem atenția că uh, asupra faptului că o structurare a sinergiilor partidelor pe baza unor uh, idei politice ar fi de dorit și ar arăta o dezbatere și o competiție democratică adevărată. Faptul că președintele nu a participat președintele Machisal. Um, are acum sarcina tocmai de a structura partidele, acum după ce a fost ales și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you, thank you very... Vă mulțumesc. Cred că e cineva aici de la SAE, Ricardo Celeri, care o să ne spună câte ceva despre uh, din perspectiva SEAE? Uh, uh, first of all, I would like to start with a very heartfelt uh, thank Mulțumesc. Aș dori să încep mulțumindu-i uh, Elenei, uh, lui Ștefan și dumneavoastră pentru susținerea pe care ați acordat-o acestei misiuni de observare electorală. Cred că din toate perspectivele și standardele Uniunea Europeană poate să spună că a fost o misiune exemplară. Colaborarea dintre SAE, Comisie și Parlamentul European a fost uh, una la nivel foarte înalt. Ce urmează acum? Misiunea trebuie acum să stabilească o dată de întoarcere, probabil în iunie va fi această dată. Raportul final se elaborează, incluzând recomandările, și în iunie Elena se va întoarce cu o parte din echipă pentru ca să discute recomandările cu autoritățile legaleze. incluzând și mese rotunde cu societatea civilă, pentru ca să poată să înceapă implementarea recomandărilor. Iată deci ce se întâmplă în mod normal după o astfel de misiune și Parlamentul European va fi asociat la implementarea recomandărilor UE, pentru că aceasta contribuie la îmbunătățirea cadrului electoral în general în Senegal. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, Elena! Yes, just for the record. Um... Da. Vreau să subliniez importanța pe care o are această muncă a misiunii de observare a alegerilor. E foarte importantă, la fel cum este și cooperarea între Parlament, Serviciul de Acțiune Externă și Comisie. Persoanele care uh, lucrează în comisie și în serviciul de acțiune externă sunt foarte bine pregătite. Sunt persoane care au o capacitate de a analiza realitatea unui stat terț uh, în mod spectaculos. Sunt uh, persoane pe care chiar merită să faci efortul să le cunoști. Și Parlamentul se asociază activității acestora și asta mi se pare esențial. Cum ne-a spus Stefano, Colaborarea a fost una foarte bună și, cum ne-a spus Ricardo, trebuie să continuăm să lucrăm împreună și anume, când mergem să lucrăm cu senegalezii, dacă ei sunt deschiși la această idee, pentru a vedea cum să îmbunătățim sistemul lor electoral, pe lângă experții, e important să fie prezent și parlamentar. Mi se pare esențial. Stefan, Linda, au fost odată în Senegal. Uh, dar trebuie să continuăm să lucrăm cu Senegalul, uh, să nu fie o situație așa de izolată. Nu trebuie să fiu eu sau Linda, dar deputați ai Parlamentului care să se asocieze acestor discuții, pentru că între ce faceți dumneavoastră și capacitatea pe care are un deputat de a face vizibilă această muncă e foarte importantă și sper că veți continua să faceți aceste lucruri Mulțumesc întregii echipe pentru treaba foarte bună pe care au făcut-o. Mulțumesc, Stefan, mulțumesc, Linda, mulțumesc, Elena. Suntem de acord și noi că e important să aibă oameni care sunt implicați în politică. Senegalul e diferit de Spania, Britania și Germania, dar este și foarte similar. Există organizații de care și-au organizat voturile în școli, unde se numără voturile, deci practica peste tot în lume. Când uh, acolo unde încercăm să punem în aplicare democrația pentru astfel de procese. Da, cei de la SAE sunt niște oameni minunați. Brigit, alături de Cristian, se ascunde, dar merită și ea aprecierile noastre pentru că facem mari eforturi. Avem colegi minunați pe acest subiect și în Parlament în general. Sper că veți continua să lucrați și cu următorul mandat. I-am invitat pe cei de la DEG la 6 și jumătate la salonul 4, la recepția noastră și puteți veni și dumneavoastră chiar ne-ar bucura dacă veți fi disponibili. Și invit uh, pe toată lumea prezentă, inclusiv colegii de la SAE. Kenya. No, no, no we're not. I'm talking about, we're talking about Nigeria. O să trecem la Nigeria acum. Iertați-mă, am citit despre Kenya în această dimineață și am discutat, așa că am încurcat. E vorba de misiunea electorală uh, în Nigeria, 23 februarie 2019. A fost o misiune foarte dificilă, nu vreau să spun mai multe, pentru că Maria Arena a fost observatorul nostru principal și poate să vorbească mai bine despre această misiune. O misiune, după cum ziceam, foarte dificilă pentru că alegerile au fost uh, amânate am avut dificultăți și înainte să se deschidă scrutinul. Mă bucur că o avem pe Maria Arena aici, care a fost uh, șefa misiunii, și pe Santiago Fisas, care au uh, condus delegația PE. Mă bucur să vă salut aici. Maria Arena, știu că a fost greu și știu că și delegația este de acord. Poate că putem învăța câteva lecții, dacă ne spuneți câte ceva. Mulțumesc, Linda. Într-adevăr, a fost vorba de alegeri complicate. E vorba de 84 de milioane de votanți. Nu e ușor să organizeze o alegere așa într-o țară care este dificilă, cu repartizare între nord și sud, cu diferențe, cu candidați care de data aceasta uh, erau doi musulmani, în timp ce de obicei aveam o alternanță între diferitele părți ale țării, nord, musulmani și sud creștini, un context foarte complicat la nivelul alegerilor, atât de complicat încât în ziua alegerilor au decis să amâne atât alegerile prezidențiale, dar și alegerile locale, alegerile pentru guvernele locale, adică guvernor, guvernoratele, după alegerile prezidențiale a fost confirmat președintele Boari de la partidul APC, care a câștigat alegerile. Le-a câștigat uh, cu un scor decisiv. Contestațiile care puteau să vină nu aveau cum să mai răstoarne rezultatul alegerilor și de aceea a existat o acceptare în rândul populației foarte repede a rezultatelor pentru alegerile prezidențiale. Ceea ce este destul de. ceea ce este diferit pentru aceste uh, autorități uh, guvernatoare la nivel local, unde rezultatele au fost foarte apropiate și deci s-a intrat în logica de contestație la nivelul uh, guvernelor locale. Au existat dificultăți de organizare în cadrul acestor guvernorate cu amânări mm, în șase state diferite care au trebuit să reorganizeze alegeri mai târziu, cu situații care fuseseră percepute ca fiind violente în anumite state, dar și cu situații în care întreaga urmărire a rezultatelor alegerilor, mai ales în uh, centrele de uh, numărare a voturilor, au existat multe probleme, nu prea multă transparență și deci uh, multe contestații față de rezultatele acestor alegeri. Eu cred că e vorba aici de o țară foarte fragilă în construcția sa democratică. Este vorba de o țară fragilă pentru că avem uh, mize de securitate foarte importante în multe țări. La început, în nord-estul țării, uh, Boko Haramul uh, în Sahel era foarte bine reprezentat. Este și o țară fragilă pentru că mai sunt și alte mize, schimbările climatice care sunt legate de această zonă și deci cu lupte foarte importante între agricultori și crescătorii de animale chiar în centrul țării, un conflict care s-a transformat în conflict etnic în măsura în care crescătorii de animale fac parte din etnia musulmană și agricultorii mai degrabă din etnia creștină în această țară, deci o, cu un conflict economic care a degenerat cumva într-un conflict etnic sau religios și cu tensiuni foarte mari din acest motiv. Mai există și un al treilea factor care e legat de petrol, întreaga corupție legată de resursele naturale, mai ales în sudul uh, statului Rivers, adică acolo unde se găsesc cele mai mari exploatații de petrol, unde se concentrează de asigur și criminalitatea. E o situație extrem de fragilă, noi vom face un raport final care va fi înaintat în iunie, în cadrul unei vizite în care vom reveni la fața locului și vom face recomandări precise pentru alegerile următoare din 2021. Această fragilitate democratică riscă să se întețească până în 2023, cer scuze, 2023, despre aceasta este vorba. În 2023 uh, riscă, deci, să se repete aceleași probleme. Recomandările trebuie de aceea să uh, mai fie puse și în aplicare de către noul guvern. Cred că putem spune că am putut uh, să colaborăm foarte bine cu Serviciul de Acțiune Externă, cu delegațiile care au uh, lucrat extrem de bine și au pregătit foarte bine toate întâlnirile actorii societății civile, dar și uh, ceilalți actori uh, importanți au uh, colaborat uh, excelent și împreună cu delegația um, Uniunii la fața locului o să putem să accelerăm lucrurile, pentru că una, de exemplu, dintre recomandările făcute după alegeri a fost tocmai să se intre într-un dialog național cu toți actorii existenți pentru ca să se pună în aplicare cât mai repede toate uh, recomandările care au fost făcute și care se refereau la toate um, lacunele uh, organizării alegerilor. Participarea a fost mai scăzută decât ultima dată, reprezentarea femeilor în uh, sistemul electoral din Nigeria a fost mai scăzută decât alte dăți E vorba deci de două puncte pe care trebuie să le subliniem atunci când vorbim despre incluziunea acestui sistem democratic. Participare scăzută, femei puține, două puncte care au fost uh, subliniate de către noi. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria. Domnule Fisas, doriți să completați? În spaniol? <coughs> Muchas gracias. O să vorbesc în spaniolă. Mulțumesc. Maria a explicat excelent situația din aceste alegeri. A făcut o treabă foarte bună pentru că au fost niște alegeri destul de dificile, de complicate. Eu am fost uh, anterior șeful misiunii de observare a legilor, deci sunt îndreptățit să spun asta pentru că știu dificultățile cu care se confruntă această țară, care este una foarte mare, are uh, peste 50 de milioane de locuitori în 2030 poate ajunge la 500 de mii, ca și Uniunea Europeană și există diviziunea aceasta între nord, sud, diferite etnii, jumătate în mare sunt creștini, jumătate sunt musulmani, deci e o țară foarte complexă și, cum ne-a spus și Maria, are o economie care se bazează în mare parte pe petrol, nivelul corupției e foarte ridicat, Adevărul este că nu ar mai fi nimic de spus aici, pentru că Mariani l a descris foarte bine. Ca delegația Parlamentului am fost un pic frustrați, pentru că n-am putut să fim acolo în ziua alegerilor. Am mers și la două și jumătate dimineața ni s-a spus că nu vor avea loc alegeri în ziua alegerilor, că sunt amânate cu o săptămână. Deci n-am putut să observăm nimic ce ține de alegeri, că era prea complicat să ne prelungim șederea încă o săptămână sau să revenim peste o săptămână. Eu aș fi fost dispus, dar trebuiau să fie trei colegi, n-am găsit pe nimeni. Sincer, pentru că eu cunosc această țară, m-a surprins un pic uh, situația aceasta. Lipsa aceasta de decizie din partea celor responsabili să organizeze alegerile. Au avut patru ani la dispoziție și vreau să vă spun că o zi înainte de alegeri, la patru după amiaza, ne-au primit pe noi, delegația Parlamentului, președintele IME cu toți uh, cei care erau alături de el ne-a spus că totul merge în regulă, nu e nicio problemă, mâine vor avea loc alegeri. Asta da și la orele 16 și la două noaptea am aflat că au suspendat alegerile. Ne-au spus că asta e pentru că tehnic n-au terminat pregătirile. E adevărat că nu ați pregătit tot, am întrebat noi, pentru că existau păreri care spuneau că sunt niște manipulări politice care au organizat uh, suspendarea acestor alegeri. Maria ne-a spus foarte clar, nivelul de acceptare a fost foarte mare, ceea ce și normal. În Nigeria e interzisă circulația vehiculelor în uh, ziua alegerilor și oamenii trebuie să se deplaseze pe jos ca să voteze. Oamenii, gândiți-vă ce frustrat a fost poporul nigerian, mă pun în locul lor, oameni care au făcut zeci de kilometri ca să voteze, ajung acolo și nu pot vota. Oameni care ne-au spus, bun, eu a trebuit să vin dintr-un oraș în altul, am plătit trenul, avionul ca să votez. Nu o să mai vin încă o dată, n-am mijloacele necesare și n-am nici chef să mai vin încă o dată să votez, practic. Deci, situația a fost una destul de dificilă. Și una dintre recomandările pe care am făcut-o noi anterior era ca de fapt, trebuiau să se înregistreze alegătorii respectivi dimineața și după aia să meargă acasă și să revină să voteze seara. Ceva foarte complicat eu mă întreb dacă astea ar fi regulile în Europa, câți dintre noi ar merge să voteze? Dimineața să mergi, să te înregistrezi, fără vehicul, să te întorci acasă și să vii înapoi să votezi uh, după amiaza. Trebuie să recunoaștem entuziasmul uh, nigerienilor pentru democrație, pentru că au participat la vot și în astfel de condiții dificile s-a rezolvat problema în urma recomandărilor noastre, adică puteau să meargă direct acolo și să voteze oamenii în același moment. Deci cel puțin s-a îmbunătățit ceva. Da, cam așa stau lucrurile. E păcat că s-a întâmplat așa argumentul uh, neajunsurilor tehnice rămâne de văzut dacă este un argument adevărat, dar să nu uităm că vorbim nu de o țară mică din Africa fără resurse, vorbim despre una dintre țările cele mai bogate din Africa. O țară așa de bogată să n-aibă capacitatea să-și pregătească alegerile, că totul pare fantastic o seară înainte și la două dimineața să spună că bun, am terminat, nu putem vota, păi trebuie să ne punem niște întrebări în acest sens. Și nu se întâmplă asta prima dată. Eu când am fost șef de misiune, s-a mânat cu o săptămână dar au avut măcar sensibilitatea să amâne cu o săptămână înainte, nu în aceeași zi. Dar totuși atunci au fost amânări, deci există niște neajunsuri sistemice la nivel electoral în țara respectivă, dat fiindcă nu își pot organiza în mod corespunzător alegerile. Și nu vreau să închei fără a o felicita pe Maria pentru că după cum puteți vedea, situația cu care ne-am confruntat a fost una foarte complicată, cu alegerile guvernatorilor care erau mult mai tensionate. Mai sunt situații care trebuie să se rezolve, cred, din câte mi-amintesc, deci situația este foarte dificilă și cred că s-a făcut o treabă foarte bună. Um, mulțumesc și mulțumesc pentru toate informațiile despre tehnologie. Pe mine mă sperie să fie prea multe tehnologie în alegeri. Mm, știu că sunt multe sisteme foarte complicate în multe țări, în timp ce în multe țări se folosește încă creionul și hârtia și se pot uh, număra voturile. Poate ar trebui să vedem la ce folosește. Noi plătim Uniunea Europeană uh, Poate putem să întrebăm și SAE-ul, dar înainte să vă întreb, poate ceilalți colegi doresc să mai spună ceva, George, care ai fost acolo, sau Joachim? Nu. Vă rog. Da. Joachim, Țelor. Da, mulțumesc. Vreau să mulțumesc în primul rând doamnei Arena și domnului Fisas pentru rapoarte care, rapoarte care arată exact ceea ce am trăit acolo. Noi am fost în Lagos, am fost surprinși că amânarea alegerilor nu a, s-a simțit foarte tare. Noi am fost la fața locului la Comisia Electorală Locală, unde nu mai găseam decât, n-am mai găsit decât secretara și uh, toți membrii care, așa cum ne-am fi așteptat, ar fi trebuit să fie la fața locului, erau deja acasă. Atunci am întrebat unde sunt toate documentele pentru alegeri și am fost trimiși la un sediu al Băncii Centrale unde n-am găsit decât câțiva polițiști care ne-au spus că nu e nimeni acolo, nu putem intra. Așa că am ajuns la autoritățile locale, la unul dintre primari și primarii ne-a spus că da, noaptea aceasta 550 de voluntari în domeniul uh, alegerilor, uh, care ajutau la organizarea alegerilor, au uh, fost repartizați la diferitele secții de votare, dar acum au dispărut. A fost destul de straniu oricum ce s-a întâmplat și ne-a lăsat destul de mască. Ni s-a spus și că partidele mici care au participat și-au plătit deja supraveghetorii electorali, în timp ce partidele mari nu făcuseră deja lucrul acesta, ceea ce iar era foarte straniu. Partidele mici au zis că dacă vor avea loc într-o săptămână alegerile, oamenii noștri sunt acasă și nu mai putem să-i plătim încă o dată dacă nu vin pe banii pe care le-am dat deja. Ceea ce nu se întâmpla la partidele mari. N-a fost nicio problemă pentru partidele mari după cum spuneam, la ora 16 am avut o discuție cu Comisia Centrală, Electorală Centrală și care ne-a spus că e tot în regulă și la două noaptea după aceea s-a anunțat amânarea pe lângă toate cele care oricum nu funcționau după patru ani de pregătire a fost într-adevăr straniu. E și păcat, e foarte păcat chiar, pentru că această țară are nevoie de structură democratică la toate problemele cu care se confruntă. Doamna Arena și domnul Fiza s-au relatat foarte bine situația. E vorba de o șansă ratată și dacă urmărim acum rapoartele ulterioare, vedem că haosul, mai ales la alegerile pentru guvernatori, care sunt chiar mai importante pentru mulți, pentru că ei sunt cei care dețin adevărata putere la fața locului, deci că și la acea alegere nu se poate vorbi de o procedură ordonată și structurată. Sunt foarte curios să văd ce o să zică supraveghetorii noștri, observatorii pe termen lung și despre alegerile care vor urma, să vedem cum vor fi apreciate acestea, dar ce rămâne este că în cea mai mare țară a Africii nu prea sunt structuri democratice sau cel puțin nu s-au îmbunătățit față de acum patru ani. Thank you, EAS. I don't know whether it's, um... Mulțumesc, SEAE. Nu știu dacă Ricardo sau José Antonio Torres, nu știu cine vrea să intervină. Un comentariu pe scurt. Bineînțeles, aceste alegeri au fost uh, mult mai problematice decât cele din Senegal. Cred că nu trebuie spus acest lucru. Deci, cu atât mai mult, trebuie să-i mulțumim uh, Mariei pentru că a suportat uh, aceste multiple etape ale alegerilor. E interesant uh, ceea ce ați spus privind tehnologia și eșecul tehnologiei în alegeri. Dacă vă amintiți, anul trecut la conferința la nivel înalt din Parlamentul European am abordat acest subiect. Noi la SAE am continuat să lucrăm la asta. Am primit un mandat din declarația de principii de a lucra asupra unor orientări de bază pentru alegerile um, și tehnologia la nivelul alegerilor și în această vară vom prezenta prime rezultate. Însă aș dori să las și pe colegul meu, Antoniu, să ne dea mai multe detalii. Mulțumesc. Foarte pe scurt, aș vrea să subliniez uh, ceea ce s-a spus mai devreme. Au existat mai multe probleme. De altfel, știți că um, oferim sprijin cu observarea alegerilor, dar oferim și asistență tehnică. Uh, deci mm, știm care au fost problemele, de asemenea acest lucru a fost discutat și cu șefii de misiune. Una dintre recomandările clare a fost um, că, da, bineînțeles luăm notă de uh, realizări și de um, crearea Comisiei Naționale pentru Pace, uh, care a funcționat. Uh, violențele, e drept că au fost câteva violențe, dar uh, ar fi putut să fie mult mai, ar fi putut să fie mult mai gravă situația. Uh, ideea este că vrem să vedem cum putem să sprijinim procesul electoral și evoluțiile democratice din țară. Deci ne transmitem clar mesajul și așteptăm cu uh, nerăbdare recomandările misiunii de observare pentru a, ca ele să fie aplicate pentru următoarele alegeri. Mulțumesc, Maria! Mulțumesc. Cred că e foarte important să urmărim evoluția țării la nivel general. Este o țară care are multe provocări, uh, securitatea în zona Sahelului, refugiații, pentru că nu am vorbit despre cei strămutați în uh, țara respectivă. Există un, o provocare de mobilitate a populației care este în tabere, din cauza mm, uh, schimbărilor climatice și conflictelor între crescători de animale și agricultori, chestiunea uh, petrolului. Cred că um, din toate aceste motive devine cu atât mai important uh, ca Uniunea Europeană să urmărească cu foarte mare atenție ce se întâmplă în Nigeria și să mențină contactul cu această țară. Ceea ce se întâmplă în această țară uh, poate avea consecințe și asupra Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc uh, tuturor pentru munca depusă. Bineînțeles, nu a fost o misiune ușoară, însă foarte importantă, după cum spunea și domnul Fisa, Fisas. Uh, una dintre țările cele mai mari, cele mai bogate din Africa. Vom continua să Uh, lucrăm la acest punct. Mulțumesc, dragi colegi, încheiem cu acest punct, punctul 10 și trecem acum la sesiunea cu ușile închise. Deci cine nu face parte, nu trebuie să participe la această reuniune, este rugat să părăsească sala. Am să dăm câteva minute celor care trebuie să părăsească sala să o facă.